Right, good morning, ladies and gentlemen. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Este 8.38 de minute. Vă propun să începem uh, votul. Am să deschid reuniunea noastră de astăzi și trecem acum la punctul numărul 8. Garanția UE pentru BEI împotriva pierderilor de venituri pentru susținerea investițiilor pentru proiecte în afara Uniunii. Raportor este domnul Cucan. Dacă domnul Cucan dorește să spună ceva, nu este nici măcar prezent, deci nu poate să spună nimic, atunci vă propun să trecem direct la vot. Începem, iată, cu compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ajungem atunci la amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 40 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm punctul 40. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 41 pentru, Ba nu, cer scuze, spune președintele, e caduc 42 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 43 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 44 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 45 pentru, împotrivă, abțineri, respins 46 pentru, împotrivă, abțineri, respins 48 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 49 pentru, Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm 49. S-a deschis votul. Un coleg, uh, evident, nu participă. S-a închis votul. Respins. 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 50 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 52 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 53 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Considerentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 26 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 29 pentru, împotriva abțineri se respinge, 30 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 34 pentru, împotrivă, abțineri respins. Trecem acum la votul final, pe marginea vizului modificat. S-a deschis votul. Vot electronic. 51 din 51 participă și se adoptă cu 39 de voturi pentru, 8 împotrivă. So, we then come... Trecem acum la următorul punct, fondul de garanție pentru acțiuni externe. Raportor este domnul Cucan. Vă propun să trecem direct la vot. Așadar, amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 3 pentru, Ba nu, cer scuze, spune președintele. Deci ajungem direct la 8. Voorzitter, but the, uh, aha. Okay, okay, okay. So we now come to amendment number 3. Trecem la 3. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 8. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 4. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 1 e caduc. Sau ba nu, votăm. I'm told here that we must vote on one. Okay. Mi se spune că trebuie să votăm unul pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm acest vot. Amendamentul 1 s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. 31 de voturi pentru, 19 împotrivă. 5. Ba nu, 5 e caduc acum. Ajungem acum la votul electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 43 de voturi pentru, 3 împotrivă. Trecem la punctul 10. Încheierea protocolului pe marginea acordului cadru de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Mongolia, pe de altă parte, pentru a ține cont de aderarea la Uniunea Europeană a aderării Croației. Raportor este domnul Helmut Scholz. Doriți să spuneți ceva? Nu? Atunci trecem direct la vot. E o listă foarte complicată de vot, deci votul electronic direct. S-a deschis votul. S-a închis votul. 49 de voturi pentru, 1 împotrivă, se adoptă. Suntem uh, exact la timp și ajungem la punctul numărul 11. Schimb de opinii cu domnul Adam Schub, însărcinat cu afaceri a misiunii Statelor Unite pe lângă Uniunea Europeană. V-aș ruga să luați loc aici. Would you like your colleague to sit next to you? Uh, no, no, I think I'm okay. Uh, no. I think we're easy. Uh, Doamnelor și domnilor, e... am plăcerea acum să-l să urez bun venit domnului Adam Schramm, însărcinatul cu afaceri a misiunii Statelor Unite pe lângă Uniunea Europeană, pentru un schimb de opinii între în comisia noastră și Statele Unite. Domnul Schramm Șub și-a preluat mandatul în ianuarie 2017. Acest schimb de opinii este organizat în asociere cu Delegația pentru Relațiile cu Statele Unite, pe care am avut onoarea să o prezidez anterior. Văd că vicepreședintele acestei delegații este prezentă, Marite Teșache, bun venit! Această întâlnire de astăzi ilustrează angajamentul uh, Uniunii Europene de a fi alături de unul dintre cei mai importanți parteneri. Parte, președintele Trump, în mesajul său către Congres, a spus că susține alianța NATO ca o alianță, o legătură puternică între două între parteneri puternici de pe ambele părți ale Atlanticului. Într-adevăr, nu a existat în prealabil o astfel de relație atât de puternică. Sperăm că aceasta va putea continua, în special în contextul provocărilor cu care se confruntă comunitatea internațională. Domnule Șa, probabil că deputații noștri își doresc asigurări din partea dumneavoastră în ceea ce privește angajamentele Statelor Unite la nivel internațional, de pildă în ceea ce privește Iranul și soluționarea crizelor din Siria, Yemen, pentru a numi doar câteva. Vă propun acum să-i acordăm cuvântul domnului Șub pentru circa 10 minute, după care cred că vom avea suficient timp la dispoziție pentru o dezbatere bună și fructuoasă. Încă o dată, bun venit, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte McAllister, felicitări dumneavoastră și celorlalți deputați pentru noua funcție pe care o îndepliniți în această comisie. Este o mare onoare pentru mine să vorbesc în fața dumneavoastră astăzi pentru a împărtăși opiniile administrației americane cu privire la modul în care um, este percepută relația transatlantică și un, misiunea unui diplomat american este cea de a transpune opiniile liderilor noștri de la Washington pentru partenerii externi, dar și de a comunica înapoi ce ni se spune și pentru a oferi consultări pentru acțiunile pe termen mediu. Misiunea Statelor Unice pe lângă Uniunea Europeană și-a asumat cu mare seriozitate această misiune, explicând uh, opiniile administrației americane aici și pentru că această relație transatlantică este un pilon de stabilitate și pace la nivel internațional. Sper că vor exista în continuare punți între Bruxelles și Washington și acest schimb de opinii de astăzi este un prilej excelent. Săptămâna trecută am avut onoarea să îl salutăm pe vicepreședintele Pence aici la Bruxelles. Dânsul uh, și-a dorit să se întâlnească și cu dumneavoastră, dar nu erați în sesiune a avut o întâlnire cu domnul Tusk, domnul Juncker și doamna Mogherini și în declarațiile sale publice, domnul vicepreședinte Pence a exprimat angajamentul de a continua relațiile cu Uniunea Europeană. A transmis uh, angajamentul de a susține în continuare Europa, pentru că suntem legați de aceleași valori, justiție, stat de drept și, și acest lucru include și susținerea pentru NATO. Angajamentul nostru este unul clar în acest sens. După cum știți, din multe contacte pe care le aveți cu membrii a Congresului American, există o atitudine similară și la Capitoliu. Am avut uh, onoarea să îl însoțesc pe David în decembrie în, la Washington într-o delegație acolo și iată că există o mare susținere din partea Congresului American pentru continuarea acestei relații tradiționale. Știu că mulți dintre dumneavoastră au salutat vorbele reasiguratoare din partea președintelui american și altor oficiali americani, dar înțeleg de asemenea că mai rămâne și o mare incertitudine în ceea ce privește direcția acestor politici. O parte din aceste incertitudini țin de tranziție de la administrație la alta, sunt uh, înlocuiți uh, diferiți uh, în alți demnitari, dar uh, Multe poziții cheie încă trebuie, încă sunt vacante, cel, în special la cel de al doilea nivel și în special ce, cea de ambasador pe lângă Uniunea Europeană și acest proces durează. Dar între timp, misiunea mea este de a ține legătura cât mai mulți dintre dumneavoastră pentru a consolida această relație importantă cu instituțiile europene. În câteva zile, un, liderii Uniunii Europene se vor întâlni la Roma pentru a sărbători cea de 60 aniversare a semnării tratatului de la Roma. Înțeleg uh, că astăzi are loc. Printre altele, liderii uh, încearcă să găsească un răspuns la solicitările uh, cetățenilor europeni pentru vis-a-vis -vis de provocările actuale și o lume într-o continuă schimbare. Cetățenii le cer liderilor lor să ofere mai multe garanții împotriva amenințelor externe, antiterorismului, să consolideze frontierele și să întărească securitatea economică. Pentru mine, aceste obiective comune de ambele părți ale Atlanticului reprezintă oportunități de cooperare și aș dori să mă refer la acestea succint și bineînțeles că salut și sugestii din partea dumneavoastră în acest sens. Securitatea, pilonul securității noastre comune este NATO, cea mai de succes alianță militară din istorie. Mai recent, ca răspuns la amenințarea NATO, NATO a staționat patru batalioane în statele Baltice și în Polonia și când secretarul de stat Magis a vizitat cartierul general NATO săptămâna trecută, a spus că Rusia a violat legislația internațională și acțiunile Rusiei sunt destabilizitoare. Noi ne uh, continuăm angajamentul pentru a-i uh, forța pe, America, pe ruși să-și îndeplinească angajamentele ca condiție prealabilă pentru ridicarea embargoului, ceea ce nu s-a întâmplat încă până acum. De asemenea, se lucrează pentru descaladarea violențelor în Ucraina și ambasadorul nostru Nikki Haley a reiterat faptul că se condamnă acțiunile rusești în Ucraina și am afirmat că sancțiunile legate de Crimea vor rămâne în vigoare până când Rusia va uh, reda suveranitatea asupra peninsulei înapoi către Ucraina. Această administrație și nu este prima, consideră că pacea vine prin uh, putere și aici uh, Statele Unite își vor îndeplini obligațiile pentru susținerea aliațiilor din Europa. Însă aceste provocări trebuie îndeplinite împreună. Administrația americană cere o creștere a cheltuielilor pentru apărare și salutăm angajamentele luate în acest sens și anume 2% din PIB. Salutăm eforturile Uniunii Europene pentru a consolida securitatea la nivel internațional și pentru a aprofunda cooperarea cu NATO. În urma declarației de la uh, NATO luptă împotriva uh, amenințărilor hibride pentru cybersecuritate și um, elemente care sunt în continuare importante. Lupta împotriva terorismului. Um, am înțeles că săptămâna aceasta va avea loc conferința privind statul islamic. Au avut loc uh, atacuri teroriste groaznice. În curând se va comemora un an de la atacul de la stația de metrou de la Malbec, atât de aproape de aici. Uh, liderii Coaliției Mondiale împotriva statului islamic vor discut, își vor discuta strategia um, pe diferitele axe, finanțarea contra terorismului, uh, sprijinul pentru uh, cei care luptă împotriva statului islamic și așa mai departe. Cooperăm uh, cu Europolul, uh, facem schimb de informații în legătură cu securitatea frontierelor, elementele vulnerabile, grație Parlamentului, avem un acord privind schimbul de date, uh, date importante pentru securitate, uh, privind anchetele noastre penale și antiteroriste. Iranul continuă să fie principalul uh, finanțator al terorismului, care continuă să destabilizeze Orientul Mijlociu în Siria, Liban și Yemen. Statele Unite doresc ca Iranul să nu aibă niciodată Uh, arma atomică capabilă de a amenința Statele Unite și aliații săi. Pe scurt, în legătură cu frontierele. De ambele părți ale Atlanticului uh, dorim să ameliorăm controlul granițelor noastre externe, atât aici în Europa cât și în Statele Unite. Dorim să ne asigurăm că cei care intră în țările noastre nu vor face rău. Amenințările la adresa securității noastre sunt în schimbare și trebuie să ne evaluăm într-una sistemele care ne permit să ne protejăm populația. Știți ce uh, măsuri a luat administrația uh, Trump prin uh, ordine executive care sunt acum examinate în justiție. Ne vom respecta obligațiile internaționale privind refugiații și solicitanții de azil. Drepturile omului sunt un element esențial în politica americană și vom juca un rol uh, proeminent în acest sens. După cum știți, și Europa își uh, consolidează instituțiile și mecanismele, cum ar fi uh, sistemul Schengen, sistemul VISIS uh, și așa mai departe. Pentru mine este foarte importantă și securitatea economică. Avantajele enorme ale globalizării sunt evidente pentru noi aici, în această sală, la Bruxelles, la Washington, în toate zonele care au profitat de globalizare. Dar în țările noastre, unii cetățeni nu au văzut avantajele globalizării și trebuie să înțelegem care sunt costurile globalizării. Unii au fost afectați mai mult decât alții în societățile noastre și liderii noștri au responsabilitatea de a crea condiții pentru ca fiecare cetățean să aibă dreptul să, reușe- să poată să reușească în viață. Și comerțul este relevant în acest sens. Parlamentul European a ratificat tratatul CETA în ciuda opoziției politice Vom observa cu interes cum va evolua dezbaterea în Europa în fază de aplicare și cum vor înțelege cetățenii avantajele acestui acord. Administrația americană consideră că acorduri, mai cu acorduri echitabile, comerțul internațional poate să fie în interesul economiei, a creării de locuri de muncă și administrația evaluează în momentul de față uh, parteneriatul de comerț și investiții, TTIP, obiectivul politicii americane este să ofere un comerț mai liber uh, și mai echitabil cetățenilor săi. Această administrație se concentrează pe instituțiile majore, cum ar fi OMC-ul. Prin acordurile sale de la OMC, uh, Statele Unite doresc să apere interesele sale comerciale. Dorește ca uh, și ceilalți membri ai OMC să-și uh, pună în aplicare obligațiile și aici fac aluzie la mm, discuțiile privind statutul de economie de piață pentru China. Avem interese și responsabilități comune pentru a ne asigura că toate statele își respectă obligațiile pe care și le-au asumat la OMC. Comerțul cu bunuri, cu servicii și investiții sunt vizate aici. Înainte de a vă da ocazia de a pune întrebări, repet că țara mea dorește avansarea relației transatlantice și a proiectului european. Acest angajament a fost constant de-a lungul diferitelor administrații de la Kennedy la Reagan și până azi. Parlamentul, care este singura instituție cu membri aleși din Uniunea Europeană, um, este chintesența acestor uh, idealuri și joacă un rol esențial în Uniunea Europeană și va fi un partener important al nostru în momentul în care facem eforturi pentru a răspunde nevoilor cetățenilor noastr- noștri și vom influența globalizarea. Mulțumesc! Thank you. Thank you, uh, Adam for these Vă mulțumesc pentru aceste observații introductive. după intrarea în funcție noi administrații de la Washington. Este important pentru noi să avem un schimb de opinii cu reprezentanții Statelor Unite. Vă mulțumesc mult pentru că ați venit. Am avut o întâlnire interesantă acum două săptămâni în biroul meu când am pregătit această uh, ședință. Vedeți uh, cât de lungă este lista solicitanților care au cerut cuvântul, așa că vedeți cât de interesați sunt colegii. Avem ore la dispoziție, aș dori să dau cuvântul cât mai multor colegi. Vă rog să ne faceți semn dacă doriți să vă punem pe listă. Dau mai întâi cuvântul, bineînțeles. Doamne Marice Stache, vicepreședintea delegației în relațiile cu Statele Unite, care se află aici în absența noului președinte Cristian Eller. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Cer scuze numele domnului Eller, care ar fi dorit să vină, dar nu a putut. Mă bucur că am ocazia să fac câteva observații după introducerea dumneavoastră foarte clară. Cele spuse de dumneavoastră uh, corespund concluziilor biroului nostru după vizita noastră de la Washington luna trecută. Am ne-am bucurat de cele spuse de dumneavoastră, dar doresc să spun că pentru noi ne preocupă, pe noi ne preocupă faptul că e nevoie să ne dați aceste asigurări. Relația transatlantică uh, s-a schimbat într-un mod în care nu l-am fi putut anticipa. Așa cum am, uh, ne-am dat seama și la Washington, multe lucruri sunt încă necunoscute, nesigure și am dorit mai multă previzibilitate. Confirmăm însă, în numele delegației noastre, că o politică paralelă cu relații transatlantice ă, prin Consilierul Strategic de la Casa Albă, în paralel cu politicile oficiale guvernamentale, nu sunt de dorit. M-am bucurat de cele spuse de dumneavoastră în legătură cu faptul că doriți să sprijiniți securitatea noastră comună, NATO, acordurile de la Minsk, rolul și în legătură cu rolul Rusiei în uh, evenimentele violente din Ucraina, în legătură, cele spuse dumneavoastră în legătură cu Siria, ați vorbit despre rolul Iranului, Iranului dar nu trebuie dar nu trebuie să uităm și celelalte elemente care au influență în Siria. Ați vorbit despre grupul G20, despre NAFTA uh, și despre uh, și despre TTIP, despre parteneriatul transatlantic. Guvernul chinez dorește globalizare, dar știm că dorește acest lucru pe baza altor valori decât ale noastre. Împreună trebuie să consolidăm sistemul bazat pe reguli, dar nu trebuie să ne apărăm doar interesele comune, ci și uh, să aprofundăm valorile noastre comune. Consider că este un risc real ca jocul cu suma nulă să crească. Eu sper că vom putea câștiga cu toții de pe urma evoluției relației transatlantice din ultimii zeci de ani și în interesul generațiilor următoare. Thank you, Mar- Mulțumesc, Maricescache. Vă propun să dau acum cuvântul colegilor din comisie. Două minute de fiecare, vă rog pentru că foarte mulți colegi sunt înscriși la cuvânt. Adam, dacă în momentul în care s-au pus suficiente întrebări pentru prima rundă, te rog să-mi spui ca să îți dau ocazia să răspunzi. Are cuvântul doamna vicepreședinte Suița. Mulțumesc, David. Doresc mai întâi să vă mulțumesc pentru că ați venit la această întâlnire cu noi, că ați răspuns invitației noastre. Am fost la Washington cu delegația noastră de la sfârșitul noiembrie și începutul decembrie. Atunci nu se știa nimic despre noua administrație. Eram într-un fel de vid, dar acum începem să vedem care este noua politică a administrației americane. Doresc să vă mulțumesc pentru cele spuse în prima parte a discursului dumneavoastră, când ați vorbit despre securitate, ați spus că este obiectivul nostru comun și relațiile transatlantice trebuie să continue. Deci mă bucur de, cele pe, de ce am auzit în legătură cu acordurile de la Minsk, în legătură cu politica comună de securitate și în legătură cu NATO. Dar în a doua parte, a doua parte a declarației dumneavoastră m-a mulțumit mai puțin. Aș dori să vă rog să ne spuneți mai exact care este politica dumneavoastră în legătură cu tratatul transatlantic. Au avut deja loc 14 runde de negocieri. Ne apropiem de sfârșitul acestui proces de negocieri. Puteți să ne spuneți mai multe despre acordurile comerciale, despre viitorul acordurilor comerciale și modul în care vom putea coopera în acest domeniu. Mulțumesc. Nina Gil. Mulțumesc domnule președinte. Mă bucur uh, de asigurările care ne-au fost date în legătură cu NATO. Cred că este important să recunoaștem în această dezbatere că Uniunea Europeană este un donator de ajutor umanitar foarte important. Când Statele Unite Uh, fac să depindă sprijinul de contribuții, nu trebuie să uite că Uniunea Europeană are acest rol la nivel internațional. Aș dori să spuneți ce părere aveți de acest element când vorbim despre contribuția Uniunii Europene la NATO. În legătură cu Asia, aș dori să vă întreb cum am putea coopera. Uh, amenințările la adresa securității de această regiune sunt mari, mai ales când vedem care sunt uh, tensiunile uh, Uh, în, uh, în mările asiatice, dar și în legătură cu Corea de Nord. Aș dori să vă întreb care este, după părerea dumneavoastră, linia roșie în relația cu Corea de Nord, dar și în legătură cu securitatea maritimă, liniile comerciale în uh, Marea Chinei de Sud și Oceanul Indian sunt critice. Ce veți face pentru a promova relațiile pașnice în această zonă? Considerați că Uniunea Europeană și Statele Unite pot să se coordoneze și să colaboreze? Um, credeți că putem implica și alți actori importanți din Asia, cum ar fi India? Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul acum doamna Fotiga. Thank you, Chair. Ambassador, welcome to, to... Mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit, domnule ambasador, la reuniunea AFED. Declarația dumneavoastră a fost uh, destul de clară și ne-a oferit asigurări. Nu am comentarii um, polemice. Doresc să vă spun că prezența americană în estul Europei uh, în, um, pe granița de est a NATO este foarte importantă pentru noi, pentru Polonia. Polonia dorește să contribuie la aceste eforturi și știm că Statele Unite sunt uh, prezente și în Letonia și în România și noi dorim să ne aducem contribuție la apărarea acestor granițe. Puteți să ne spuneți mai multe în legătură cu evoluția coaliției globale în lupta împotriva statului islamic în uh, uh, Siria, pentru că știu că au loc o serie de reuniuni la Washington pe acest subiect. Al doilea rând, care este cel mai bun modus operandi în uh, ceea ce privește integrarea europeană în domeniul securității și apărării, după părerea dumneavoastră, pentru a facilita cooperarea cu NATO. Mulțumesc! This is becoming a real hearing. Da, iată că devine o adevărată audiere. Și din partea GUE, mi s-a spus că urmează domnul Cozo. Cozo sau Cuso? Cozo, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă mulțumesc pentru această primă discuție. Relațiile nu s-au schimbat foarte mult, în ciuda celor scrise în presă. Amenințarea rusească este aceeași. Și atunci cum vom reuși să apărăm NATO? E clar că trebuie să dezvoltăm capacitățile noastre militare europene în așa fel încât să avem o poziționare geopolitică în Europa. Apoi, cheltuielile de apărare, dumneavoastră le-ați menționat, ni s-a cerut să contribuim un pic mai mult la NATO, în ciuda faptului că traversăm o criză atât de globală precum cea cu care ne confruntăm acum, uh, care afectează multe țări, mai ales cele din periferia europeană care e din ce în ce mai afectată și de către austeritate. Apoi Iranul. M-am mirat, pentru că a spus că este cel care promovează cel mai mult terorism. Eu, sincer, din, cele, din câte știu eu, uh, spre exemplu, dacă este să ne uităm la situația din uh, Siria, aparțin a anumitor grupuri uh, care provin din Siria și din Irak. O altă întrebare. Ce va face întreprinderea nouă administrație referitor la Guantanamo? Pentru că, în ciuda faptului că s-au făcut anumite promisiuni de a închide acea închisoare, în af- pentru că este în afara uh, uh, legislației, în afara oricărui control, uh, deocamdată încă nu s-a realizat acest lucru, așa că ar trebui să rezolvăm odată pentru totdeauna această problemă. Și apoi, evident, relațiile cu Națiunile Unite um, și problemele de contribuții pe care le are SUA față de Națiunile Unite. Președintele, da, am să continui cu câte un intervenient din partea fiecărui uh, grup uh, politic și acum uh, din partea verzilor. Doamna Lunacek, mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Vă salutăm și noi din partea verzilor și vă mulțumim pentru prezență și pentru discuție. Vreau să subliniez un aspect care încă nu a fost subliniat. Ați vorbit despre securitate pentru cetățenii americani, Ați spus că vă doriți de asemenea să continuăm cu un sprijin față de NATO. Bun, dar când vorbim despre securitate într-o lume atât de globalizată, uh, mai intervin și alți factori, spre exemplu schimbările climatice, spre exemplu chestiuni cum ar fi cum putem coopera cu țările dezvoltate, în curs de dezvoltare. Și apoi recent am auzit că vor exista reduceri de uh, până la o treime din bugetul prevăzut pentru chestiuni și proiecte cum ar fi cooperarea cu țări terțe, pentru ca aceasta să-și limiteze uh, efectele și consecințele negative asupra uh, mediului înconjurător. Și știm că multe din crizele care se află în momentul de față pe planetă în desfășurare provin și din acest factor, intervenția umană asupra mediului înconjurător. Și Apoi, de asemenea, reduceri în ceea ce privește toate proiectele referitoare la sănătate și uh, uh, reproducătoare. Însă asta afectează securitatea și siguranța femeilor. Reducerile acestea de 600 de milioane de euro ar însemna cam 6,5 milioane de uh, sarcini nedorite în plus uh, un număr important de avorturi în plus. Noastră spuneți că vreți să opriți asta, însă aș vrea să știu, din partea dumneavoastră, există vreo șansă ca aceste reduceri referitoare la uh, acțiunile în favoarea schimbărilor climatice și acțiunile pentru acțiunea externă, oare nu vor avea consecințe negative? Cum pot fi atenuate? Mulțumesc! Mulțumesc, iată că am încheiat primele intervenții din partea hmm. grupurilor politice, ultima fiind doamna Castaldo din partea, domnul Castaldo din partea FDD. Mulțumesc, mulțumesc domnule Șu pentru observațiile dumneavoastră interesante. Întrebările mele se referă în primul rând la noile priorități strategice ale Casei Albe în ceea ce privește Orientul Mijlociu. Ne-ați prezentat o sinteză, spuneați că Iranul este principalul sponsor al teroriștilor. Am oarecare perplexități aici pentru că majoritatea grupurilor teroriste uh, sunt sunite. Eu cred că ar trebui repus în discuție, credeți că ar trebui repus în discuție acordul nuclear? Uh, care sunt prioritățile strategice pentru Siria, în special în ceea ce privește și oracul Raqqa? Cum vedeți colaborarea între armata staționată Statelor Unite acolo și celelalte forțe altor statelor. Și apoi o întrebare legată de Turcia, pentru că Turcia se află oarecum într-o derivă autoritară în fața acestui referendum constituțional. Care este uh, poziția dumneavoastră și cu privire la rolul pe care îl joacă Turcia în interiorul NATO? O altă întrebare se referă la Cuba. Am văzut uh, în câteva rânduri că domnul Trump se distanțează oarecum de deschiderea uh, de care a dat dovadă precedent administrație Obama. Care vor fi așadar poziția, care va fi poziția până la urmă între Cuba și Statele Unite? La ce ne putem aștepta? Și o ultimă întrebare legată de China. Se vorbea înainte de atitudini uh, vis-a-vis -vis de globalizare, de costurile globalizare, pentru că și aici există o sensibilitate și din partea noastră aici. Am vrea să știm care va fi atitudinea, dacă va exista un fel de confruntare cu virgulele de rigoare, cu ghilmele de rigoare față de China sau dacă uh, va exista un fel de cursă a înarmării acum față de China. Mulțumesc. Right, thank you, colleagues. Um... Mulțumesc, dragi colegi. Adam, iată, o gamă largă de întrebări. Vom face acum o primă rundă de răspunsuri. Nu uitați că mai avem în continuare 11 colegi înscriși la cuvânt. Uh, Lista se încheie acum, nu mai acceptăm nicio altă înscriere și vom vedea dacă reușim să dăm cuvântul tuturor. Câteva întrebări au fost deja puse, așa că te rog, Adam, răspunde. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă nu vă deranșează, am să încerc să răspund așa grupat pe teme, pentru că întrebările sunt foarte largi și foarte diferite. Pentru unele dintre ele n-am răspunsuri. Pot să vă spun, spre exemplu, Cuba și Guantanamo. Există o analiză în curs, o revizuire în curs și deocamdată încă nu e finalizată așa că va trebui să așteptăm pentru a ști care va fi politica noastră pe viitor. Apoi, China. China și în contextul comercial. Am spus că în mare parte suntem exact uh, UE și SUA cam în, pe aceeași poziție. Salutăm participarea Chinei, investițiile, participarea la G20, dar, în același timp, trebuie să fim și prudenți pe anumite aspecte, cum ar fi, spre exemplu, investițiile. Și ați observat, atât statele membre europene cât și SUA Uh, interesele uh, uh, pentru a vedea cum putem examina investițiile chinezești mai îndeaproape, să le monitorizăm mai îndeaproape. Secretarul nostru de stat a făcut câteva deplasări uh, și la întoarcerea sa a declarat că își dorește să continue o relație structurală și puternică cu China, dar în același timp e clar că China are un rol important de jucat la nivel internațional în chestiuni economice, în chestiuni comerciale, mai e nevoie de eforturi în materie de drepturile omului sau a existat discuții la nivel foarte înalt și dacă nu mă înșel, vor, va exista o vizită oficială săptămâna viitoare uh, la, în Florida. Apoi, e clar că e nevoie de o cooperare mai strânsă între SUA și China și există un angajament uh, și în materie de schimbări climatice. E clar că există o cooperare, aceasta va continua și vom monitoriza mai departe partea comercială și economică și rolul pe care China îl joacă în uh, uh, regiune, relațiile sale cu vecinii săi, cu Vietnam, de asemenea care poate pune probleme și îngrijorări. Acum, dați-mi voie pe scurt să mă refer la Corea de Nord. Am avut o discuție foarte aprofundată cu invitații noștri, cu gazda noastră uh, chineză, pentru a ști exact care ar fi calea de urmat aici. Și dacă îmi permiteți foarte pe scurt, m-aș referi la comerț. Dacă nu mă așel, doamna comisar Malmström a spus că de multă vreme aceste negocieri au fost înghețate. Acum e adevărat că a existat o agendă de lucru foarte largă, negocieri îndelungate, tipul a fost dorit de ambele părți, dorința era să ajungem la un acord care să reprezintă un adevărat standard de aur al acordurilor de acest tip care să, vin, să cuprindă toate prevederile legate de condiții de lucru, de mediul înconjurător și așa mai departe. E o muncă considerabilă, uh, e vorba de 4,5 miliarde de investiții posibile, apoi o, o sumă importantă în ceea ce privește exporturile americane și uh, E clar că e vorba de transferuri între diferite întreprinderi, e nevoie de un anumit nivel de integrare între întreprinderi. Așa că noi ceea ce facem deocamdată este că revizuim acest acord. Știți care este poziția președintelui nostru pe uh, uh TTIP? Uh, vom aștepta să vedem care este revizuirea, care este analiza, rezultatul acesteia și oricum dacă nu mă știu, săptămâna trecută chiar a avut loc o audiere pe acest subiect, care se pare că s-a derulat bine și să sperăm că lucrurile vor merge în direcția potrivită. Însă trebuie să vă spun că dialogul continuă și continuă pe un număr mare de subiecte, chiar și OMC și mă bucur de asta. Am semnat un acord, dacă nu mă știu, acum trei săptămâni, referitor la practici de fabricație de ambele părți ale Atlanticului și acum sunt discuții la nivel sectorial, sector cu sector, comerț, industrie, care este de asemenea deocamdată foarte integrată și încercăm să vedem care sunt posibilitățile de a economisi fonduri pentru consumatori, pentru cetățeni, pentru întreprinderi și, evident, în cadrul OMC avem câteva cauze pe rol, unii împotriva altora, dar încercăm să uh, stabilim cel mai bun sistem, pe cele mai bune reguli în beneficiul tuturor. Și știți foarte bine că există foarte multe interese în ceea ce privește anumite acorduri multilaterale și vom avea o ședință ministerială cât de curând pe acest subiect. Acum, în ceea ce vrește bugetul, îmi pare rău, dar cred că nu am prea multe răspunsuri. După cum știți, și asta toată lumea e la curent, bugetul e o negociere de lungă durată, implică mulți parteneri și tot ceea ce știm deocamdată e faptul că vom avea un buget cam slăbut. Acum e foarte greu să anticipăm cum va evolua acest buget. Mulți colegi Uh, am înțeles că ați avut ocazia să discutați acest subiect, au făcut comentarii pe felul în care poate vor vota pe buget. Dar deocamdată nu e rolul meu să vă spun, să anticipez, să, pre, să presupun că într-adevăr așa se va întâmpla sau cum se va întâmpla. Uh, e clar că la un moment dat vom avea un buget, uh, așteptăm o astfel de rezoluție de multă, multă vreme e ceva care nu e nou, nu e neapărat uh, tipic pentru administrația Trump. Eu cred că toate administrațiile au dificultăți pentru a defini un buget. Nu știu, dar uh, după fiecare discuție pe buget, sunt în continuare multe lucruri de făcut și e clar că va fi o provocare foarte dificilă pentru congresiști, pentru președinte. Iar în ceea ce privește un alt subiect și anume Turcia. Da, cu toți am fost îngrijorați cam de același lucru. Întâi vreau să spun că Turcia este un aliat foarte puternic al NATO. În ceea ce privește Orientul Mijlociu, partea de sud, sud-estul, de asemenea a fost un aliat foarte puternic care a preluat o parte din povara migratorie venind dinspre Siria. Și cred că toate aceste lucruri au fost luate în considerare. Dar, în același timp, suntem totuși în continuare îngrijorați. Și am discutat și privat și public cu partenerii turci în ceea ce privește libertățile civile și fundamentale, încălcările în ceea ce privește libertatea presei, am, uh, jurnaliști, chiar și jurnaliști americani au fost arestați. Suntem conștienți de faptul că Turcia joacă un rol important în rezolvarea crizei migratorii și cred că i-am încurajat chiar să fie constructivi în acest sens și i-am încurajat să găsească și o soluție în ceea ce privește Cipru, pe care nimeni nu l-a menționat deocamdată. Avem anumite așteptări în acest sens și de ceva vreme și să, am, am abordat subiectele atât la nivel public cât și privat în discuțiile noastre cu partenerii turci. Cred că Acum putem ajunge la subiectul legat de Siria. Siria, sincer, e o tragedie. E o adevărată criză. Oamenii suferă imens. E clar că există arme chimice, există bombardamente, e o adevărată tragedie. Sute de mii de oameni au fost uciși, jumătate din populație a fost tramutată, copii, Noi am încercat de câte ori am putut să obținem o rezoluție și o negociere pașnică. Avem uh, un trimis special, avem propriul nostru trimis uh, special, uh, există unul din partea ONU, unul din partea noastră și e clar că trebuie să găsim o soluție care poate fi realistă la nivel politic. Pentru că e nevoie de uh, libertate, e nevoie de uh, soluții pentru societatea civilă și vom participa și la conferința despre Siria, care va avea loc peste trei săptămâni. Și Qatar, Siria uh, și um, reprezentanța ai Kuwaitului se află la Bruxelles tocmai pentru a evalua situația și pentru a ști exact cum anume Uh, stau lucrurile în ceea ce privește drepturile omului. Și pentru a vedea rezultatele și progresele obținute comparativ cu conferința precedentă. Dar nu putem avea o abordare alb sau negru aici. Uh, unele subiecte vor fi discutate, situația, spre exemplu, în Astana, există observatori. Noi suntem convinși că Națiunile Unite joacă un rol important pentru că erau prezenți la fața locului și asta e singura cale de urmat. Apoi, în ceea ce privește chestiunea mai largă a ajutorului umanitar și ajutor pentru dezvoltare și numărul de programe pe care l-am avut și situația femeilor în uh, diferite regiuni, e clar că sunt factori importanți în momentul în care vrem să determinăm care sunt factorii care vor fi propice pentru stabilitate, stabilitate și bunăstarea pentru oameni. Nici o îndoială asupra acestui fapt. E clar că situația întotdeauna depinde de felul în care o analizezi uh, dacă e nevoie de implicare la nivel umanitar, atunci poți reduce numărul de refugiați, numărul de oameni care se află în situație de sărăcie. Dar mai există și alte amenințări noi și trebuie să fim îngrijorați de acest lucru. E vorba de amenințări la nivel militar. Apoi, parte din statele membre europene participă la o coaliție uh, pe cale militară. Și cred că intervenția militară la un moment dat trebuie să aibă loc, pentru că e vorba de, o, de amenințări uh, militare. Evident, va veni și momentul reconstrucției. Și am înțeles că doamna Mogherini a început deja să se gândească la această etapă și cred că va face parte din discuțiile referitoare la conferința despre Siria. Thank you for this first round. Mulțumesc pentru această primă rundă. Dragi colegi, V-aș sugera acum să reducem uh, timpul de vorbire la un minut și jumătate. Vă rog să formulați cât se poate de multe întrebări care nu și-au găsit încă un răspuns până acum. Urmează domnul Franca pentru PP. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit. Domnule însărcinatul, însărcinat cu afaceri, eu sunt în mare admirator al Statelor Unite, sunteți o țară mare, produceți uh, multe bunuri și servicii, însă semnalele care ne vin din partea administrației dumneavoastră nu sunt tocmai amicale și uh, negocierile pe marginea acordului de liber schimb au fost înghețate. S-a salutat faptul că Marea Britanie iese din Uniunea Europeană, se aduc critici anumitor șef de stat și de guvern. Doi s-au aflat până acum de curând uh, într-o vizită oficială la Casa Alba, printre care și cancelara germană. Eu cred că cetățenii nu trebuie să fie discriminați în funcție de locul de origine. Până acum nu s-a pus nicio întrebare între, cu privire la climă și la multilateralism, susținerea Națiunilor Unite și aici este nevoie de mai mult și aș mai avea o întrebare legată de Rusia. Tocmai uh, ceea ce privește atitudinea Statelor Unite. Uh, se pare că și în Muntenegro au existat anumite activități și, domnule președinte, aș mai întreba care este situația în Orientul Mijlociu, primăvara arabă, își va continua Statele Unite linia de până acum? Mulțumesc, domnul Pașcu, acum din partea socialiștilor și democraților. Mulțumesc foarte mult. Contribuția rețelei multilaterale de comerț pentru menținerea păcii și stabilității în lume, de regulă este minimalizată sau chiar ignorată, însă aceste acorduri sunt fundamentale pentru menținerea păcii și stabilității în sistem și contribuția acestora în ultimii 70 de ani de la ultimul mare război a fost una enormă. Știm uh, ce gândește noua administrație cu privire la părți importante ale acestei rețele și întrebarea mea este, în opinia dumneavoastră, reflectă acest lucru o nouă filozofie a administrației vis-a-vis -vis de întreaga rețea de acorduri sau uh, e o mai degrabă o critică punctuală pentru anumite acorduri, pentru că efectul cumulativ al acestor piese pune sub semnul întrebării întregul sistem. Se conștientizează acest lucru? Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Pașcu. Acum Charles Stanock din partea CR. Mulțumesc foarte mult. Aș dori și eu pe procedură să fac observație pentru că nu mi s-a acordat cuvântul la coordonatori pentru că făcusem o solicitare în acest sens. Comentariile mele vor fi subcinte. Evident, salut semnalele pozitive care vin de la Washington și anumite afirmații retorice din campanie, subminarea NATO, salutarea Brexitului și mai departe, par să țină de trecut acum și uh, trebuie să depășim acest uh, moment. Uh, la conferința interministerială s-a dat asigurări că um, există o legătură strânsă în continuare um, pe ambele maluri ale Atlanticului. Evident că ne regretăm faptul că negocierile uh, TTIP au fost uh, stopate. Acum, în ceea ce privește acordurile la Paris, uh, aici uh, consider că dacă nu se vor face eforturi, migrația va continua și în viitor. În ceea ce privește uh, Uh, afirmați dumneavoastră cu privire la Iran, susțin aceste uh, lucruri și necesitatea de a limita uh, expansiunea iraniană în zonă, iar în ceea ce privește sancțiunile pentru Rusia, continuarea acestora am înțeles de asemenea că veți uh, susține partea Kirkuk în referendum și de aceea salut și uh, cele spuse vis-a-vis de Taiwan și, evident, susținerea Statelor Unite în uh, înfrângerea finală a ISIS este fundamentală. O întrebare în ceea ce privește America Latină, cum anum veți uh, construi un uh, garduri acolo, dată fiind uh, situația cu Mexicul. Mulțumesc, domnul Hagi George. Thank you, Mr. President. Two very, very short... Mulțumesc, domnule președinte. Două întrebări foarte succinte pentru reprezentantul Statelor Unite în reuniunea noastră. Domnul Johan a solicitat să, mă rog, țara sa să fie membru a Consiliului de Securitate. De deci, uh, un stat islamic. Și în al doilea rând, ați referit la chestiunea cu Cipru. Probabil că știți, uh, știți cu siguranță că nu există discuții în momentul de față sau întrerupt. Aveți idee de ce s-a întâmplat acest lucru și aveți un rol în acest sens? Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Carver, din partea FDD. Mulțumesc, domnule președinte. Apreciem comentariile dumneavoastră cu privire la NATO ca pilon al apărării noastre. Ce efect au însă ambițiile militare ale UE cu, în ceea ce privește NATO? Nimeni n-a vorbit de Israel până acum. Există o divergență de opinii între UE și Statele Unite uh, cu privire la poziția cu privire la Israel, care să nu facă posibilă o abordare și nu s-a vorbit despre Yemen, ceea ce mă surprinde, dat fiind dezastrul care are loc acolo și instabilitatea care se adaugă la o zonă deja volatilă. Credeți că există posibilitatea ca Statele Unite să aibă un rol mai important, acolo în special în lumina încălcărilor drepturilor omului care se întâmplă acolo. Și vis-a-vis -vis de domnul Trump, cum privește domnul Trump diferitele comentarii irreverențioase făcute din partea unor politicieni uh, europeni? Thank you. Mrs. Manescu. Mulțumesc, doamna Mănescu. Uh, like to... Mulțumesc. Domnule președinte, doresc să urez și eu bun venit domnului Șup la reuniunea noastră. Um, ne bucur să avem această discuție cu dânsul. Mă bucur că a pus capăt uh, discursurilor din timpul campaniei electorale pentru că nu sunt deloc utile nici pentru Uh, Uniunea Europeană, nici pentru Statele Unite ajută doar uh, cei care nu sunt prietenii noștri, cum ar fi Rusia. Trebuie să colaborăm în mod pragmatic, să ne concentrăm pe um, fiecare subiect din dosarele noastre comune, uh, aspecte legate de securitate prin NATO, sunt foarte importante. Cred că fiecare țară trebuie să participe financiar. Țara mea, România, ă, își asumă obligațiile financiare și ne așteptăm sau cerem celorlalți să facă la fel. Legătura dintre Rusia și situația din Ucraina ă, trebuie să fie de asemenea o prioritate comună a noastră și aștept cu nerăbdare um, cum vor evalua lucrurile când doamna Fiona Hill va fi numită ca membră a Consiliului de Securitate. Aș dori să vă întreb ce decizii va lua administrația americană și ce va face în relația cu Iranul, în legătură cu normalizarea relațiilor cu Rusia și în lupta împotriva terorismului. Mulțumesc! Mulțumesc! Thank you very much. And thank Mulțumesc foarte mult, mulțumesc domnule Șu pentru prezență. Mă bucur s-a constat că postul dumneavoastră nu a fost considerat ca fiind irelevant și mă bucur de asemenea și că vorbiți uh, dând asigurări ca și cum nu ar fi existat niciun fel de schimbare la nivelul administrației de la Washington. am observat uh, schimbările de la Jimmy Carter până la Ronald Reagan, dar nu a existat uh, nimic similar cu ceea ce se întâmplă în momentul de față, inclusiv ceea ce uh, afirmă Donald Trump despre predecesorul său și n-aș vrea să uh, repet. Mă întreb uh, ce va spune despre anumiți aliați din Europa mai ales în lumina faptului că Nigel Farage a fost unul dintre primii care au avut ocazia să-i șoptească în ureche ce este Uniunea Europeană. Aveți idee cine altcineva îi mai spune ce anume intenționează Uniunea Europeană și cum procedează cu Statele Unite? Dacă acceptă pe Angela Merkel, care a fost în vizită acolo doar acum câteva zile. O altă întrebare se referă la noile reglementări pentru purtarea echipamentelor electronice care au fost uh, adoptate de curând pentru anumite state din Orientul Mijlociu. Se prevede așa ceva și pentru state din Europa. Mulțumesc acum domnul Iurec din partea ECR. domnule ambasador, aș dori să formulez două întrebări care sunt uh, delicate în această parte a lumii. Este vorba de aliații noștri care sunt uh, cei mai amenințați, Estonia și Letonia. Uh, Vreau să știu dacă Statele Unite consideră că se impune o și mai lung, importantă consolidare a securităților uh, în plus față de ce s-a făcut până acum. Apoi, în ceea ce privește relația cu Georgia, Georgia este altă țară care aspiră la o apartenență la NATO și aș dori să știu care este părerea dumneavoastră. Eu cred că ar trebui să întărim securitatea Georgiei făcând din Georgia un aliat sau măcar să spunem că există o astfel de intenție în spatele acțiunilor noastre. De asemenea, aș dori să-mi exprim aprobarea cu privire la decizia noului președinte al Statelor Unite cu privire la oprirea finanțării avorturilor în lume. Eu cred că milioane de europeni care se simt subreprezentați consideră că este o mișcare corectă pentru a reinstaura primatul moral și calitatea de lider al a Statelor Unite în lume. Și și în Europa vedem lucrurile așa. Mulțumesc. Ajungem la ultimii trei vorbitori, domnul Galer. Mulțumesc foarte mult. o prima mea do- urare pe care o vă adresez este să puteți saluta un ambasador care să fie la fel de bine primit ca și cel precedent aici în Europa. Participând la conferința de securitate de la Munich, am, uh, m-am bucurat să aud cele spuse de secretarul pentru apărare și de asemenea sunt încurajatoare și dezbaterile din Congres și dacă ne uităm la intențiile vis-a-vis -vis de Rusia, întrebarea mea este dacă putem pleca de la premisa că politica pentru Rusia este mai degrabă uh, dirijată de Congres decât uh, de Casa Albă, pentru că la Casa Albă se pare că sunt persoane care au avut o relație mai specială cu Rusia. Deci această atitudine credeți că este mai degrabă de girată de Congres? Acum, în ceea ce privește apărarea, dați mi faptul că noi începem să facem mai multe în acest sens. Credeți că veți putea uh, informa administrația cu privire la noile structuri pe care vrem să le uh, creiem, cooperare structurată permanentă, achizițiile publice, ca un fel de pilon suplimentar pentru NATO. Uh, mulțumesc. Domnul Boștinaru. Mulțumesc, domnule președinte, domnule însărcinat cu afaceri. Mă bucur să mă alătur acestei dezbateri. Trei întrebări succinte. În primul rând, ce rol credeți și cât de amplu este spațiul de cooperare și coordonare între UE și uh, Statele Unite în ceea ce privește Rusia și sancțiunile vis-a-vis -vis de Rusia în special, pentru că acest lucru va reveni din 6 în 6 luni. În al doilea rând, sunteți conștient de faptul că după ce a fost în Siria, Rusia a dezvoltat două fel de uh, zone de acțiune uh, și, uh, deci în Marea Mediterană și în Marea Neagră. E nevoie de o acțiune specială și o cooperare specială între UE și Statele Unite și la nivelul NATO în general, cum vedeți acest lucru și în fine, ce rol vor, va, vor avea Statele Unite în Pacific, dat fiind faptul că decizia de a se retrage din parteneriatul transpacific uh, creează totuși impresia că această zonă uh, este privită ca fiind sub uh, stăpânire chineză domnul Chela. În final, mulțumesc, apreciem uh, prezența dumneavoastră aici, pentru că nu există niciun fel de alternativă uh, la o cooperare transatlantică, chiar și mai aprofundată. Venind din Estonia, pot spune că suntem asigurați de prezența uh, trupelor NATO-americane în zonă, pentru că acest lucru schimbă se situația noastră de securitate, dar în același timp credibilitatea NATO este în joc în această regiune. Și întrebarea mea este, sunteți pregătit și pentru forme hibride de invazie, pentru că este principalul instrument al activităților Rusiei până la urmă. În al doilea rând, avem nevoie de o cooperare mai strânsă cu Ucraina față de activitățile rusești. Și mă refer aici și de a furniza Ucrainei arme defensive, dacă va fi nevoie. Și, de asemenea, apreciez valoarea voastră ca a rolului Iranului ca factor de destabilizare, pentru că pentru mine Iranul este partea problemei, nu partea soluției. Însă, noi cu toții am contribuit la vidul din Orientul Mijlociu, care a fost umplut de Rusia și de Iran spuneați că amenințările militare trebuie să fie întâmpinate cu mijloace militare. Credeți că poate exista o abordare comună pentru soluționarea problemelor din Orientul Mijlociu? Mulțumesc, dragi colegi, pentru întrebări. Iată o, o gamă variată de întrebări. Mai avem un sfert de oră la dispoziție pentru a încerca să se sintetizăm cât se poate de mult. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Voi, răspund, voi da câteva răspunsuri rapide mai întâi. În legătură cu Ciprul, suntem prieteni și cu Grecia și cu Turcia. Acesta este rolul nostru, suntem aliații ambelor țări. Știu că negocierile nu avansează, mai mulți funcționari administrației americane au fost la Bruxelles, la Ankara, la Nicosia uh, și deci există discuții în legătură cu viitorul Ciprului, care este un dosar important pentru noi. În legătură cu Rusia, pentru că pentru noi toți este o chestiune extrem de importantă. O Rusie agresivă care influențează Europa de Est, statele membre ale Uniunii Europene și chiar mai departe de Europa, așa cum am văzut chiar în această dimineață la știri, nu își schimbă acțiunile. Am văzut ce fac în Siria, chiar azi dimineață la știri uh, s-a vorbit despre activitățile militare ale Rusiei și funcționarii americani au subliniat aceste elemente în discuțiile cu aliații europeni și secretarul de stat se va întâlni săptămâna aceasta cu toți miniștrii de externe care participă la conferința ministerială de la Washington anti-ISIS. Deci, cu mulți dintre miniștrii uh, statelor Uniunii Europene și alții. Aceasta a fost politica uh, administrației precedente și ministrul apărării și Consiliul pentru Securitate uh, Națională au spus că Statele Unite și Uniunea Europeană trebuie să meargă în aceeași direcție în ceea ce privește strategia de apărare în legătură cu Ucraina, în Orientul Mijlociu și, în general, în abordarea mai eficientă a acestui uh, uh, nou conflict hibrid E vorba de, inform, de un război de informații. Se influențează alegerile, atât în Europa cât și în Statele Unite. Deci, avem uh, câteva condiții, uh, pune în aplicare completă a acordurilor de la Minsk, trebuie să fim uniți când vine vorba de sancțiunile împotriva Rusiei, trebuie să fim uniți și să ne consultăm în legătură cu uh, cadrul inechitabil oferit sectorului privat și așa cum știți cei care mergeți în Statele Unite, toată lumea sprijină uh, în Capitoliu uh, sancțiunile împotriva Rusiei. Din punctul meu de vedere, trebuie să fim foarte atenți la ce se întâmplă cu proiectul Nord Stream 2. Uh, am observat că extinderea uh, conductei de gaz uh, acționează împotriva obiectivului de diversificare a surselor de energie a Uniunii Europene și până la urmă este un element negativ pentru Uniunea Energiei. Este un lucru negativ pentru securitatea energetică a um, regiunii și împotriva intereselor Ucrainei. În ceea ce privește diversificarea Uh, aprovizionării cu energie, urmărim cu atenție uh, procesul în domeniul concurenței, uh, că obiect face Gazpromul. Rusia trebuie să respecte regulile pieței, regulile concurenței echitabile. Știu că mai multe state membre și-au exprimat preocupările. Procesul Gazprom este în curs și urmărim, urmărim desfășurarea. în legătură cu noile reglementări privind uh, companiile aeriene. Nu am informații în legătură cu acestea. S-a cerut ca anumite companii care zboară de la anumite aeroporturi, mai ales de Orientul Mișlociu, să aibă aparate electronice ca aparatele electronice mari să fie verificate înainte de a uh, fi transportate la bord. Vă voi mai da informații în legătură cu acest element. Uh, am transmis informațiile pe care le-am avut la nivel tehnic și politic cu aliații europeni și cei din Orientul Mijlociu. Vă mulțumesc! În legătură cu Mexicul, sunt de acord. Um, a fost o surpriză că s-a anulat parteneriatul transpacific. Pentru mulți uh, parlamentari americani chiar. Tra- parteneriatul transpacific ne-a permis să ne bazăm pe un sistem bazat pe reguli. Și trans, parteneriatul transpacific uh, a fost uh, unul uh, ideal până acum. Știu că în Parlament uh, mulți deputați au sprijinit TTIP-ul uh, pentru că oferea oportunități de creștere și de creare de locuri de muncă și există în continuare mult sprijin și în Parlamentul American pentru un astfel de uh, acord comercial și așa cum am spus, administrația americană evaluează în momentul de față posibilitatea continuării uh, TTIP-ului sau nu. Uh, parteneriatul transatlantic uh, a fost uh, pus pe stand-by la sfârșitul administrației Obama. Au avut loc alegeri, dar au avut loc și multe alte alegeri și percepția noastră a fost că din cauza dificultăților legate de alegerile care urmează în Germania, alegerile din uh, țările de jos, din Franța, climatul nu a fost ideal pentru a relansa negocieri comerciale care au fost percepute de populație um, negativ, poate din cauza mesajului care nu a fost, care a fost, poate nu a fost bine transmis, poate a fost o chestiune politică, dar multe grupuri din societate și-au exprimat temerile în legătură cu această liberalizare a comerțului, atât în Europa, în uh, orașe foste producătoare de uh, oțel sau uh, în fostele orașe miniere din Statele Unite. Deci contextul în care uh, a fost dat la o parte tipul este unul de care trebuie să ținem cont, dar îl evaluăm și trebuie să rămânem optimiști, pentru că relația noastră e importantă. Acesta nu este un acord mic între două țări mici. Acesta ar fi un acord uh, între cele mai mari, mai dinamice și mai inovante și mai bogate economii din lume. Pentru a vorbi despre America Latină și despre Mexic, un acord care este evaluat în momentul de față este NAFTA. S-a discutat mult despre NAFTA și despre negocierea acordului NAFTA um, Canada și Mexicul sunt de acord cu asta. Mai întâi trebuie să facem referire la faptul că trebuie să explicăm mai bine comerțul, să interpretăm mai bine globalizarea, să ne asigurăm că anumite sectoare n-au de suferit. Și în al doilea rând, nu trebuie să uităm că acordul NAFTA există din 94. De atunci s-au schimbat multe. Există dinainte, dinainte apariției smartphone-urilor, iPad-urilor, înaintea fluxurilor de date uh, în cantitate mare, înainte de uh, extinderea internetului. Deci trebuie să fie actualizat, ținând cont de economia serviciilor și de creșterea sectorului financiar. Deci trebuie să făcute toate aceste lucruri, vor fi făcute. Eu am încredere în negociatorii noștri. Mexicul are legături strânse cu Statele Unite, nu doar uh, la nivel geografic și comercial, uh, dar și culturale și de familie. Să nu uităm că NAFTA a creat o platformă de producție. Bunurile sunt produse de ambele părți ale frontierei și transportate dintr-o țară în alta și probabil vom, Canada și, alături de Canada și Mexic vom evalua această relație și vom ține cont și de aspecte legate de migrație. Trebuie să analizăm condițiile, modul în care sau sursele acestei migrații în America Centrală, procesul de imigrație în uh, Statele Unite este dezordonat, uh, nu este coordonat și cred că administrația americană caută mecanisme de a organiza puțin acest uh, proces. Doresc să vă spun că, că, că consultările oficiale privind NAFTA nu au început încă, dar probabil vor începe în curând. Îmi pare rău, nu pot să răspund în legătură cu Georgia și posibilitatea acestei țări de a intra în NATO. Nu ține cont de nu, nu, nu face parte din mandatul meu. Uh, la NATO avem uh, o altă persoană care se ocupă de aderările la NATO. În general, trebuie să spun că suntem cu toții animale politice. Depindem de știri mult, în mare parte. Multe știri vin de la Casa Albă, dar după cum știți, o politică, așa cum știți aici, în latura legislativă, că politica nu este hotărâtă în mod unilateral la Casa Albă de anumiți consilieri sau de anumiți miniștri uh, când am uh, terminat eu facultatea, dezbaterea între George Schulz și Casper Weinberger, uh, în dezbaterea dintre George Schulz și Casper Weinberger se decidea cam totul. Sau între Rumsfeld și Powell în anii 20. Eu doresc acum să subliniez ceea ce văd eu acum, și anume faptul că Congresul are un rol important are multă experiență în aceste relații, joacă un rol important, un rol uh, statutar în domeniul comerțului, în uh, aspectele financiare, uh, consum, Congresul apără investitorii, consumatorii și exportatorii. După cum știți, am avut multe discuții în legătură cu investițiile europene numite state din Statele Unite și un membru al Congresului face, participă la dialogul transatlantic. Știu foarte bine că există uh, fabrici finanțate din investiții europene și viceversa. Deci, uh, toți prietenii și aliații de la Washington au un rol de jucat. Mulți dintre dumneavoastră ați fost la Washington, ați discutat cu funcționarii americani știu că senatorul Kane va veni în curând în Europa și doar aceste discuții pot să ne ajute să ajungem la un consens. Casa Albă de asemenea poartă consultări în mod regulat cu democrații și republicanii și așa se face politica în Statele Unite. Pentru a-l cita pe Churchill, Trebuie să fim optimiști pentru că nimic altceva nu funcționează. Eu sunt optimist și nu știu dacă pot spune acest lucru. Um, vom participa la forumul de la Bruxelles organizat de uh, Fondul Marshall pentru Germania. Uh, va fi o ocazie de a discuta chestiunile de interes comun și acolo. Adam thank you so much. Mulțumesc, Adam Sharp, pentru că ați acceptat invitația noastră la acest schimb de opinii. S-au pus întrebări foarte variate și detaliate. Mulțumim pentru răspunsuri. Cred că e foarte important ceea ce ați spus la sfârșit și anume că trebuie să continuăm să comunicăm la toate nivelurile și doresc să vă încurajez să invitați cât mai mulți membri ai Congresului American aici în Europa Um, deputați și senatori la Bruxelles sau la Strasburg întotdeauna sunt bineveniți la delegația cu Statele Unite a Parlamentului European sau în comisiile noastre pentru a continua dialogul. Vă urez mult succes în aceste momente dificile și vă mulțumesc pentru prezența. Bun, dragi colegi, doamnelor și domnilor, trecem acum la punctul 12 de pe ordinea de zi. Vom, voi face o pauză de doar câteva secunde pentru a vă permite să vă ocupați locurile.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 Right, ladies and gentlemen. Doamnelor și domnilor, este 10 și 5, trecem la următorul punct de pe ordine de zi, punctul 12, e vorba de audierea privind relațiile UE cu America Latină și Caraibe. Doresc să vă amintesc că trebuie să terminăm la ora 11 și 25, pentru că mulți dintre noi dorim să participe la celebrarea 60 de ani de la Tratatul de la Roma la 11.30. Mă bucur să vă urez bun venit la această audiere care are loc în contextul unui raport inițiativă pe același subiect, pentru care raportor este domnul Javi Lopez. Uniunea Europeană, America Latină și Caraibile au un trecut uh, de dialog politic cu o dimensiune parlamentară prin adunarea parlamentară comună Eurolat. Parteneriatul între UE, America Latină și Caraibe este considerat unul strategic preocupările globale și evoluțiile politice și economice de cealaltă parte a Atlanticului ne oferă oportunități de consolidare a, parlament, a parteneriatului nostru care să devină cu adevărat strategic. Acest uh, parteneriat este de dorit pentru că avem valori comune și cu toții uh, dorim multilateralismul în relațiile comerciale. S-a discutat mult situația din Venezuela, urmărim cu atenție procesul de pace din Columbia și foarte curând vom vota noul acord UE-Cuba. Acestea sunt doar exemple de evoluții recente um, legate de America Latină, de care s-a ocupat Comisia AFET și se va ocupa în următoarea perioadă. Dar relațiile între UE și America Latină și Caraibele um, au și alte dimensiuni. Doresc să prezint acum cei patru invitați care ne vor vorbi despre acest subiect. Mai întâi doamna Rebecca Greenspan, secretarul general al Conferinței Iberoamericane, fost vicepreședinte al Costa Rica și a ocupat mai multe posturi de ministru, a fost și um, administrator la Secretariatul General al ONU. Lângă mine îl avem pe domnul Christian Efner, secretar general adjunct la Serviciul de Acțiune Externă, a fost apoi director uh, la, pentru Americi la Serviciul de Acțiune Externă. Apoi uh, voi da cuvântul doamnei Paula Amadei, directorul executiv al Fundației UE America Latina și Caraibe din 2016, fost ambasador al Uniunii Europene în mai multe țări din uh, Caraibe și în Eritrea. Tot alături de noi se află și doamna Ana Ayusopozu, cercetător uh, pe chestiuni legate de America Latină uh, la Centrul pentru Afaceri Internaționale de la Barcelona și profesor de drept internațional la Universitatea Autonomă din Barcelona urez bun venit celor patru invitați. Este o onoare să vă avem printre noi și voi da cuvântul mai întâi domnului Leffler, 10 minute și apoi celorlalți experți. Vă rog. Thank you very much, Chair. Uh... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc și pentru invitație. Mă bucur mereu să mă întorc în comisia dumneavoastră pentru a discuta subiectele referitoare la diferitele Americi, pe care, deși le-am părăsit teritorial, în continuare le port în suflet. După cum știți, țin și doamna vicepreședinte, înalt reprezentant, uh, doamna Mogherini, ține foarte mult la acest subiect, pentru că încă de la bun început a investit foarte mult în relațiile transatlantice, în toate aceste Uh, regiuni uh, atât de diferite. Cred că astăzi examinarea relațiilor între Uniunea Europeană și țările din America Latină și Caraibe ne permite să avem o ilustrare clară a ceea ce își dorea altul reprezentant să stabilească prin strategia sa globală tip de relații și felul în care acestea pot avansa. Și în acest sens, vreau de asemenea să mulțumesc uh, domnului deputat Javi Lopez pentru această inițiativă, acest raport din proprie inițiativă care ne oferă această oportunitate. America Latina și Caraibele sunt doar din punct de vedere geografic departe de UE, dar din punct de vedere uh, cultural, politic, structural sunt foarte aproape de Uniunea Europeană. Și aceasta este și celălalt aspect al relațiilor noastre transatlantice. De multe ori sunt un pic uitate sau subestimate. E vorba de un supliment față de relațiile transatlantice cu SUA, care sunt extrem de diverse în funcție de manifestări. Și asta ne permite să împărtășim istorie, limbi, limbaj, cultură. Și asta se manifestă în mod foarte practic și pragmatic uh, în felul în care examinăm provocările și felul în care putem conlucra la nivel internațional. Și am văzut acest lucru clar manifestat în negocierile referitoare la schimbările climatice, în pregătirea agendei 2030, a obiectivelor de dezvoltare durabilă, apoi sesiunea specială a Națiunilor Unite și monitorizarea lucrărilor referitoare la droguri, uh, conferință ce a avut loc la Viena, un forum deosebit de important în care aceste țări au participat împreună cu UE. În al doilea rând, evident, avem relații economice foarte puternice prin investiții, prin cooperare, prin cooperare tehnică, cooperare pentru dezvoltare, depinde care sunt partenerii noștri. Și avem interese comune, tocmai pentru a lucra împreună și a vedea cum putem să facem față provocărilor împreună, care ne afectează pe noi toți, de ambele părți ale Atlanticului. Criminalitate organizată, securitate și siguranță publică, precum și un număr, un număr de multe alte aspecte în care trebuie să conlucrăm pentru a găsi o cale de urmat. Ar trebui poate să mai adaug și încă o altă latură, și anume legătura aceasta foarte strânsă care există între popoare, între societățile civile, între grupuri indiferent că e vorba de mediul de afaceri, de, de cercetare, de studenți sau multe alte domenii care creează astfel de punți puternice. Și aș dori să subliniez foarte pe scurt trei domenii în care am observat în ultimul uh, timp că putem colabora foarte îndeaproape. Columbia și procesul de pace. Apoi, Extinderea și aprofundarea acordului de asociere cu aceste țări și munca noastră pe chestiuni climatice. Columbia este unul din exemplele cele mai bune în care putem avea o abordare cuprinzătoare și integrată pentru a gestiona situația de conflict. Și suntem încântați că la invitația autorităților din Columbia și a președintelui din Columbia am fost în măsură împreună cu doamna înalt reprezentat și cu trimisul special, domnul Gilmo, să, am fost în măsură să mobilizăm un sprijin coordonat pentru aspecte politice, tehnice și uh, financiare. Și avem un fond fiduciar care acum există și care, la care au contribuit un număr mare de state membre, tocmai pentru a-și demonstra sprijinul față de acest proces de pace. și a intrat în până la intrarea în vigoare a acordului uh, multipartit, avem convingerea că multe straturi din societatea colombiană va avea de profitat, pentru că e clar că toată lumea are de câștigat de pe urma unei țări pașnice și prospere. Evident că sunt în continuare foarte multe provocări. Implementarea acestui proces de pace în mod concret pentru a-l transpune în ceva vizibil în viața de zi cu zi. E clar că e vorba de negocieri care ne vor permite să menținem sprijinul public față de procesul de pace și față de diferitele alegeri ce vor avea loc în Columbia. Țările învecinate, de asemenea, trebuie să contribuie și să-și găsească și ele propria lor cale demnă de urmat, mai ales mă refer la Venezuela, pentru a recâștiga stabilitatea, pentru a-și restabili uh, democrația, pentru a avea un dialog între guvern și opoziție. Și profit de ocazie pentru a mulțumi Parlamentului European pentru sprijinul său în eforturile pe care noi le-am întreprins în ultimii doi ani, tocmai pentru a promova acest dialog în Venezuela. Acum, în ceea ce privește acordul de asociere, avem deja o rețea uh, uh continentul și acum suntem implicați în două negocieri foarte importante. Unul pentru a upgrada acordul nostru de succes cu Mexic, acordul global, care are deja acum 15 ani vechime și care ar trebui să oglindească realitățile actuale din UE și din Mexic și să reprezinte o inspirație și pentru și care să se inspire, inspire și din alte acorduri asemănătoare, spre exemplu acordul CETA. În același fel, negocierile Mercosur între UE și țările Mercosur reprezintă de asemenea un potențial important. Aceste două acorduri uh, sunt importante pentru că dacă să ne uităm la volumul total de comerț între UE și țările de America Latină și Caraibe, uh, două treimi din uh, schimburile noastre comerciale sunt cuprinse în aceste două acorduri. Și uh, e clar că există un potențial de investiții imens. Aceste acorduri nu se referă doar la comerț, ci și la o cooperare mai extinsă pe o gamă largă de subiecte. Există un astfel de dialog care ne va permite să găsim cele mai bune uh, oportunități de colaborare pentru, un beneficiul societăților noastre respective și pentru o bună integrare internațională. Și astfel pregătim o upgradare a acordului cu Chile, care recent a încheiat negocierile pentru o primă generație de... Și după cum știți, am încheiat recent uh, negocierile pentru un acord de tip primă generație cu Cuba, E clar că e vorba de un acord de asociere regională foarte important cu țările din America Latina. Și dacă reușim să facem asta, dacă reușim negocierile cu țările din Mercosur, atunci vom avea relația comercială și investițională cea mai amplă și completă între UE și țările acestea, comparativ cu orice alt partener din lume. Liber schimb, pentru toate aceste țări din America Latina și Caraiba, cu excepția Cuba, Boliviei și Venezuelei. Cuba, în negocierile pe care le-am avut pentru un acord, a semnat recent, dar până la urmă a hotărât să nu obțină un acord de liber schimb. Noi am respectat asta. Bolivia are deja un acces la piață ca și țară în curs de dezvoltare, iar Venezuela a, mai are încă anumite aspecte de rezolvat înainte să poată să fie pe deplin integrată în această comunitate. Dar asta demonstrează că avem o relație foarte strânsă cu noi șanse și oportunități. Și în final, schimbările climatice. În cooperarea noastră foarte strânsă s-a uh, tradus în fapt și în uh, discuțiile de la Paris, conferința de la Paris. Am salutat eforturile făcute în rândul țărilor din America Latină și Caraibe pentru a găsi o soluție și pentru a avansa. Am regretat că o singură țară, și anume Nicaragua, a avut o poziție diferită, care nu a dorit să semneze acordul de la Paris. Să sperăm că într-o bună zi vor fi încurajați de prieteni și vecini să se alăture acestei majorități vaste care dorește să progreseze. Și clar că 20% din uh, sumele noastre pentru cooperare sunt utilizate în domeniul schimbărilor climatice tocmai pentru a susține agenda globală. Mă presează timpul, așa că în încheiere aș dori să spun că prin aceste trei exemple am încercat să punctez felul în care putem colabora pe domenii politice, de securitate, așa cum o facem împreună cu autoritățile din Columbia, precum și în alte domenii, felul în care putem colabora pe chestiuni economice, putem extinde agenda noastră de lucru dincolo de acorduri spre alte forme de cooperare, cum putem conlucra la nivel multilateral, spre exemplu schimbările climatice în acest sens sau drogurile uh, și astfel vom avea posibilitatea la sfârșitul acestui an, în octombrie, să revizuim progresul pe care l-am realizat în mod colectiv la summitul care va avea loc în El Salvador și asta ne va permite să revizuim și să cizelăm agenda noastră de lucru pentru anii ce vor urma. Mulțumesc! Thank you, Christian Leffler. We now come to our second speaker. Mulțumesc, domnule Lefler, și acum trecem la următorul vorbitor, doamna Rebecca Greenspan. Muchísimas gracias por eh, eh, permitir. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult pentru faptul că mi-ați permis să intervin în fața uh, comisiei dumneavoastră. Salutări deputaților Hafi Lopez și salut această ocazie. Aș începe, așa cum a spus și Cristian, prin a spune că în aceste zile au avut loc tot felul de întâlniri cu autorități din America Latină, din Europa și am avut ocazia să verific și am avut să, co, ocazia să verific o, o, interesul acesta renoit în, în aprofundarea cadrului global de colaborare actual. Și am convingerea că aici e vorba de un moment istoric, un moment plin de oportunități, Uh, pentru Uniunea Europeană și pentru America Latină. Și, de asemenea, recent am participat la o ședință împreună cu doamna Federica Mogherini, în alt reprezentat, și cu ocazia acestei întruniri, întrevederi, dânsa a afirmat încă o dată faptul că își dorește o relație puternică și satisfăcătoare cu America Latină și cu Caraibe și este o prioritate pe agenda de lucru a Uniunii Europene, așa cum ai spus și tu, Adinauri. Și eu consider, ca și doamna înalt reprezentant, ca și uh, faptul că există o valoare strategică uh, nu numai funcțională, ci și strategică a relației pe care o avem. Și asta a fost uh, confirmat și de președintele Parlamentului European, domnul Tajani. Acum este foarte clar că această relație a schimbat, s-a schimbat mult în ultimii ani. E o relație astăzi mult mai simetrică, mult mai orizontală decât în trecut dar în continuare se bazează, așa cum foarte bine a spus reprezentantul nostru, faptul că ne bazăm pe valori comune, multilateralism, dialog, dezvoltare durabilă, pace. Acestea reprezintă valori de bază ale relației noastre cu Europa și, așa cum s-a spus, Uh, acum a spus Cristian Adinaur, America Latină a fost întotdeauna un asociat uh, puternic pentru Europa, tocmai pentru a obține aceste obiective de dezvoltare durabilă uh, în care se înscrie și schimbarea climatică, evident, pentru că tocmai pe această alianță cu America Latină s-a putut obține o agendă ambițioasă, având în vedere contextul internațional. Noi împărtășim această viziune și suntem într-adevăr de părere că America Latină este un asociat important atât pentru a obține bunuri publice globale, bunăstare globală, cât și pentru a face față uh, relelor publice globale. Și acum, dacă îmi permiteți, aș vrea să fac câteva observații în ceea ce privește evoluția recentă în America Latină. Mai întâi. America Latină a avut o creștere foarte dinamică la începutul acestui secol. Și timp de ani de zile, pentru prima dată, a existat un adevărat super boom al prețurilor pentru materii prime, care ne-a permis o creștere a comerțului internațional, o scădere a dobânzilor și astea, împreună cu o mai bună instituționalitate macroeconomică, ne-a permit, că s-a permis să avem un sistem financiar mai solid în regiune, care ne-a permis să avem această creștere economică importantă. Cu toți am învățat lecția anilor 80 și am învățat să navigăm mai bine printre crizele financiare după Lehman Brothers și acum e clar, e vorba de o creștere economică foarte importantă. Acum, în același timp, pentru prima dată, această creștere economică, acest dinamism economic, a mers mână-mână cu o scădere importantă a inegalităților și a sărăciei. Noi Știm foarte bine cât de greu este să poți combina toate celelalte posibilități din regiune. Dar o combinație ca aceasta, scăderea inegalităților și creșterea economică, nu mai văzusem așa ceva de ani de zile. Deci e clar că a fost mare avantaj pentru întreaga regiune. Pentru că dacă reușim să reducem sărăcia în mod atât de durabil în această regiune, bine, singura regiune în lume care a reușit acest lucru a fost tocmai America Latină. Sărăcia din America Latină a fost căzută cu jumătate și inegalitățile au scăzut mai mult sau mai puțin de la 0,7% pe an timp de 10 ani de zile la rând. Acum, întrebarea este următoare. S-a făcut acest lucru doar datorită creșterii economice sau și datorită politicilor publice care au însoțit, au încurajat această creștere economică? Și răspunsul, plecând de la analize și anchete, este că creșterea economică a produs într-adevăr posibilitatea de a avea o extindere, o expansiune a pieței, a locurilor de muncă, dar faptul că s-a investit în educație a permis ca oamenii care ajung pe piața de muncă să poată să, beneficieze de, să beneficieze de cele mai bune șanse și oportunități. Așa că acele două treimi din scăderea inegalităților se datorează faptului că s-au creat noi locuri de muncă și o treime se datorează politicilor de natură socială. Ce înseamnă politici sociale? Un transfer al veniturilor, o repartizare a acestora, o investiție în sănătate, în învățământ, lupta împotriva inegalității de gen uh, și favorizarea grupurilor care până atunci în societate au fost cele mai vulnerabile. Deci, un fel de echitate orizontală, pentru că egalitatea este ceva orizontal. Asta a făcut parte din politicile publice de-a lungul anilor. Și deci, o, o creștere a salariilor minime, o creștere a locurilor de muncă, o mai bună echitate. Dar e clar că în continuare mai sunt sarcini ce încă nu au fost uh, realizate în ultimii ani. Și în momentul în care acest boom al prețurilor materii prime nu a mai uh, continuat, ei bine, atunci n a sosit și nouă factura, care este călcăriul lui Ahile în această situație, în contextul internațional. Ei bine, problema este că noi nu ne-am diversificat aparatul de producție, sistemul de producție. E vorba de bunuri agricole, de exporturi, cu o productivitate scăzută, o, o, o, un randament care a crescut foarte puțin în ultima vreme și dacă e să comparăm cu alte regiuni, cum ar fi Asia, e clar, productivitatea e mult mai mare decât în America Latină. Și astfel, E vorba de o adevărată revoluție de productivitate care trebuie să se facă prin diversificarea sistemului de producție. Și e clar că avem nevoie și de politici de uh, uh dezvoltare a producției uh, aferente care să ne permită investiții în știință, în tehnologii, în cunoștințe, în așa fel încât uh, să putem să favorizăm IMM-urile, în așa fel încât acestea să poată participa în forță la noul scenariu și la noua situație internațională. Apoi, un alt aspect, infrastructura. America Latina are o mare problemă de infrastructură și asta afectează integrarea noastră mai eficientă în sistemul de comerț internațional și, evident, afectează și capacitatea noastră de integrare regională. Și e clar că noi trebuie să ne integrăm mai bine în acest sens. Și evident nu am universalizat sistemul de protecție socială și această factură o plătim acum. În ultimii ani, șapte milioane de persoane au căzut din nou sub pragul acela de sărăcie în America Latină, tocmai pentru că nu a mai avut creștere economică puternică. Și asta e adevărată sarcina noastră. Vrem să schimbăm structura socială, avem astfel o treime din societate în clasa medie, o treime sub pragul de sărăcie și încă o treime din populație, un pic mai mult, un pic mai puțin, care se află așa, într-o situație vulnerabilă. Le mai lipsește puțin pentru a cădea sub, sub uh, pragul de sărăcie. Deci e clar că avem nevoie de protecție socială sporită astăzi, având în vedere faptul că rata de creștere a scăzut. Și aceste probleme, așa cum spunea foarte bine și Cristian, pun și o altă problemă, nesiguranța, violența și problemele, evident, de urbanizare. America Latină este regiunea cea mai urbanizată din lume. 80% din populația noastră trăiește în orașe. Și totul trebuie văzut în, în, în, împreună, în conjuncție. Și e clar că avem nevoie de mai multă integrare. Mai multă integrare cu Europa, mai multă integrare în interior chiar a Americii Latine. Și în acest sens, Cristian, tocmai ce ai spus tu e foarte important. Agenda de actualizare a acordurilor cu Mexic, cu Chile și acordul Mercosur e, care e un acord politic de cooperare și de discuții cu Cuba, iată, tot atâtea obiective importante pentru a obține această integrare cuprinzătoare. Nu numai față de Europa, ci, așa cum spuneai și tu, în interiorul chiar însuși al Americii Latine, pentru că e foarte important. Da, dacă se obține un acord cu Mercosur, e clar că noi mai întâi uh, trebuie să fim noi uh, înșine integrați pentru a fi în măsură să semnăm un astfel de acord pentru că apoi vom ajunge într-o a doua etapă în care vom putea, într-adevăr, să avem o adevărată unitate de măsură pentru toate aceste tipuri de acorduri, pentru a avea armonizare între diferitele acorduri care vor fi semnate, ceea ce vor însemna, în mod clar și evident, mai multă integrare în America Latină. Și pentru a încheia, încerc să spun că e un moment istoric pentru întreaga regiune. Avem acum o populație o treime din populația noastră care este tânără, care are vise, dorințe, care își dorește un viitor mai bun pentru ea și pentru viitorii săi copii. Și o scădere a creșterii economice duce la îndoiel, la o, un semn de întrebare în ceea ce privește capacitatea acestei regiuni de a răspunde acestor aspirații. Și e clar că avem acum o discrepanță între aspirațiile oamenilor, această nouă cetățenie, tip de cetățenie care s-a creat în ultima vreme și, pe de altă parte, capacitatea sistemului politic și economic de a face față acestor aspirații, dincolo de problemele de corupție care s-au manifestat în ultimii ani, deși, trebuie să spun, Cristian, noi astăzi Știm care sunt uh, numele judecătorilor, dar nu știm numele uh, celor care sunt uh, acuzați. În trecut era invers. Și cred că așa merg lucrurile în momentul de față în America Latină, să noi sperăm că în relația noastră cu Uniunea Europeană, cooperarea în domeniul tineretului, educație, învățământ, tehnologie, schimbările climatice, toate acestea ne vor permite să afrontăm cât mai bine provocările cu care atât Uniunea Europeană cât și America Latină astăzi se confruntă. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc! Trecem acum la următoarea a invitată, doamna Paula Amadei, aveți uh, la dispoziție 10 minute. Dar Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru această șansă de a lua cuvântul în fața comisiei dumneavoastră, alături de trei colegi foarte implicați în relațiile dintre UE, America Latină și țări din Caraibe. Foarte pe scurt, vă voi prezenta fundația pe care o conduc, în calitate de director executiv. Fundația noastră a fost creată de către 33 de state membre din CELAC, în 28 de state membre ale Uniunii Europene și a început să activeze de la sfârșitul anului 2011 cu sediul la Hamburg. Iar membrii fundației au un mandat și anume să întărească asocierea strategică bile-regională și să încurajeze participarea societăților civile respective și să promoveze vizibilitatea acestei asociații, acestei fundații. Definiția cea mai simplă și mai scurtă referitor la munca pe care o des- desfășurăm noi a dat-o, de fapt, doamna înalt reprezentant Mogherini, care a spus că, de fapt, misiunea fundației era tocmai de a proiecta înspre viitor legăturile istorice tradiționale dintre cele două regiuni. Și ședința ministerială UE-CELAC a avut loc în Santo Domingo la sfârșitul lunii octombrie, a permis uh, semnarea acordului uh, constitutiv al fundației, în așa fel încât aceasta să devină organism internațional. Și avem speranța să putem, până la sfârșitul anului, să obținem cea de-a 16-a ratificare necesară pentru ca această transformare juridică să aibă loc. Chiar și cea a Uniunii Europene. Și în acest sens, e clar că va fi foarte important rolul acestei comisii uh, a dumneavoastră, precum și a întregului Parlament. În momentul în care atenția cetățenilor europeni se concentrează pe teme interne ale Uniunii Europene și pe conflicte în regiuni apropiate, Cred că ar fi o greșeală dacă am pierde din vedere relația care există între UE și America Latină și țările din Caraibe. Și în acest sens, inițiativa pentru a avea un raport referitor la aceste relații este mai mult decât binevenită. În ambele regiuni și la diferite niveluri, Există această percepție uh, că se continuă, dacă se continuă cu business as usual, aceasta nu este adevărată opțiune, ci că e nevoie de o revigorare a relațiilor. Să intensificăm punctele noastre de interes comun și să uh, intensificăm inițiativele din partea cetățenilor. Iar în conjuncția actuală, Uniunea Europeană ar trebui să fie un partener de încredere pentru CELAC și membrii săi care să se angajeze înspre o dezvoltare inclusivă, durabilă, cu un comerț liber, echitabil și cu multilateralism activ. Așa cum au spus intervenienții adinaori, cele două regiuni împărtășesc foarte multe valori și priorități. Angajamentele în ceea ce privește implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă, promovarea unei societăți inclusive, dezvoltare economică solidă. Ambele regiuni s-au aflat în prima linie în ceea ce privește diferite acorduri și s-a mințit deja rolul celor două regiuni atât în definirea obiectivelor de dezvoltare durabilă, cât și în negocierile de la Paris. Am putea de asemenea vorbi și despre acordul dintre cele două regiuni care ne-au permis să obținem un astfel de acord în cadrul Națiunilor Unite și cele două regiuni și-au dorit întotdeauna să întărească statul de drept și să găsească opțiuni pașnice în situații de conflict. Trebuie să subliniem în continuare că cele două regiuni sunt regiuni care au la baza asocierilor tocmai întărirea păcii, consolidarea acesteia și e ceva unic la nivel internațional. Și de asemenea, aș vrea să menționez de asemenea și populația migratoare, atât dinspre Europa înspre America Latină, migranți care au, se află deja pe teritoriul Americii Latine de mai multe generații, dar și o migrație în sens invers, înspre continentul european. E vorba de grupuri cu interese specifice și cu toții ne dorim ca aceste relații să fie îmbunătățite și întărite. Dar, de multe ori, aceste asemănări pot duce la un sindrom pe care eu îl munesc uh, fa- falsa apropiere. Pentru că nu trebuie să pierdem din vedere, evident, valorile împărtășite de ambele re- regiuni, dar nu pierdem din vedere faptul că e nevoie în continuare de un efort susținut pentru a avea, spre exemplu, dezbateri sugestii critice, o dezbatere referitor la diferite opțiuni, să învățăm din greșelile și experiențele noastre. Așa cum spunea și Bergman, am putea să ne aflăm într-o situație a unui cuplu, a unei perechi în care nu mai se mai comunică, se ascunde totul sub covor și apoi până la urma urmei fiecare pleacă în direcția opusă. Pentru a aprofunda relațiile dintre cele două regiuni, este indispensabil să facem față temelor și subiectelor de actualitate, să avem un dialog uh, fructuos uh, și uh, respect la diferite niveluri. Și în aceste domenii, noi, ca și fundație, activăm și desfășurăm activități care tocmai își doresc să favorizeze acest dialog nu numai între reprezentanți ai guvernelor și administrațiilor, ci și implicând forțele vii ale societăților noastre. Iar în cei cinci ani în care am activat, putem spune, spre exemplu, că am lucrat pentru a promova cooperarea și identificarea sinergiilor între instituții de învățământ superior și instituții de natură științifică, tocmai pentru a dezvolta relații și colaborări între acestea și întreprinderi mici și mijlocii pentru a găsi soluții comune față de teme cum ar fi, spre exemplu, o răspunderea uh, corporativă, socială corporativă. Și pentru a face față dilemelor și problemelor asemănătoare din societățile noastre, e clar că trebuie să ne bizuim pe împărtășirea cunoștințelor între cele două regiuni. Și aici nu începem de la zero. De ce? Pentru că avem deja un ansamblu de programe între cele două regiuni, programe de natură Eurosocial, Euroteam, Orizont 2020, Invest, Life, care n-au deschis drumul spre o cooperare orizontală, spre o participare a actorilor din partea societății civile. Eu sunt conștientă că de Parlamentul European întotdeauna s-a aflat în prima linie în, pentru a apăra și pentru a susține un proiect precum o Erasmus și a dorit întotdeauna extinderea acestea către alte țări terțe. Și este un exemplu foarte bun un program care a permis ca forțele vii ale societăților noastre să colaboreze și e un program în care, în mod eficient, în mod efectiv, se devine, se transformă și devine un instrument extraordinar pentru cooperare. Am să trec acum la limba engleză, care este de asemenea o limbă de lucru a fundației împreună cu spaniola. Acest lucru ne re- reamintește de diversitatea inclusiv lingvistică a regiunilor noastre și de importanța incorporării în acest parteneriat biregional toți membrii săi, inclusiv pe cei care uh, din motive de istorice, de mărime și așa mai departe, au fost mai puțin integratoare în contextul celor regiuni în trecut. Din acest motiv, Fundația a elaborat programe speciale care să fie didec dedicate țărilor de la Visegrad, Caraibelor, statelor baltice, pentru a favoriza o interacțiune mai comprehensivă și inclusivă. Prezentarea mea nu ar putea fi completă fără a analiza pe lângă oportunități și provocările care afectează ambele regiuni și pentru soluționarea cărora cooperarea reciprocă este relevantă. Sunt trei motive, sărăcie și inegalități, vulnerabilitatea democrației. În ceea ce privește sărăcia și inegalitățile, cred că Rebecca Greenspan ne-a oferit deja o prezentare extraordinară. Nu mai trebuie să adaug nimic față de cele spuse de dânsă. Într-adevăr, asistăm la un proces de reducere a inegalităților, proces însă care, din păcate, stagnează, s-ar putea să um, revină procesul de sărăcire și, pe de altă parte, este foarte important să continuăm promovarea procesului de integrare și pentru aplicarea acordului de asociere. De asemenea, trebuie să continuăm cu programele de schimburi de experiență în materie de cooperare orizontală pentru creștere sustenabilă și incluziune socială. Celălalt punct vulnerabil a democrației în ambele regiuni asistăm la o tendință de regres a democrației. Unele dintre motive le cunoaștem cu toții. Consecințe ale crizei economice, dezechilibre sociale, chestiuni precum uh, relocarea forțată și conflicte violente. Și aici um, ca în calitate de decidenți politici europeni și uh, interesați de relațiile cu America Latină și Caraibele. Trebuie să căutăm uh, soluții inovatoare pentru instrumente politice, pentru a continua implementarea politicilor care ar putea soluționa aceste dileme de reducerea democrației. Și cel de-al cea de-a treia provocare percepută de țările din America Latină și din Caraibe se leagă de efectul clasificării ca stat cu venit mediu. Președintele intervine, reamintește vorbitoarei că trebuie să finalizeze intervenția. În ceea ce privește gradualizarea. Cred că și aici trebuie să mai uh, accentuăm eforturile pentru că întrerupere bruscă a relațiilor ar putea avea un uh, impact uh, foarte devastator. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Ultima Expert, doamna Pozo, are la dispoziție de asemenea 10 minute. Um, a hablar la última siempre tiene la ventaja que puede olvidar de decir algunas cosas y centrarte en otras que no, nu se men- Mulțumesc foarte mult. Aș vrea și eu să mă concentrez pe câteva aspecte care poate încă nu au fost menționate. Este clar faptul că legăturile care există între cele două regiuni și relația aceasta de lungă durată reprezintă o bază solidă, importantă pentru a construi relația și pe viitor. Dar, evident, în continuare trebuie să căutăm un nou elan care, din punct de vedere strategic, ne va permite să avem acea nouă scânteie care a lipsit relației în ultimii ani. Și cred că în acest sens avem anumite șanse în noile provocări pe care agenda internațională ni le oferă și care ne va permite ca această relație să fie și mai strategică decât în trecut. E o adevărată valoare un adevărat avantaj, dar, evident, trebuie să găsim o nou tip de relație în care șansele acestea sunt fructificate, dar în același timp trebuie să fim conștienți și de conflictele de interese care pot apărea. Doar astfel vom fi în măsură să găsim soluții, să venim cu un răspuns la aceste conflicte de interese care pot să reprezinte până la urma urmei și oportunități. Evident, s-a vorbit despre elementele de continuitate, legături economice. E clar că Europa și-a redus prezența sa în America Latină, prezența relativă în ultimii ani și asta din cauza unor factori structurali care vor continua să existe. Faptul că există noi actori, faptul că America Latină Uh, privește înspre Asia și acesta este un element strategic pentru dezvoltarea sa. Și deci trebuie să ținem seama de acest lucru în Europa. Și trebuie să reacționăm. Reacționăm într-un fel sau altul la aceste aspecte. Și, evident, să vedem dacă acești prieteni și asociați strategic sunt în continuare foarte strategici. Noi am vrut să vedem care sunt specificitățile, care sunt avantajele comparative față de alți asociați diferite scheme de colaborare. Apoi, două alte aspecte legate de continuitate care trebuie să fie uh, subliniate. Mai întâi, asimetriile. În mod clar, Europa, America Latina au avut până în prezent o relație asimetrică din cauza nivelului diferit de dezvoltare. O relație de tip nord-sud. Acum e clar, lucrurile s-au schimbat, a devenit mai orizontală, dar în continuare Asimetriile nu au dispărut și nu sunt doar în interiorul relației UE-America uh, Latină, ci și în interiorul Americii Latine ca atare. În momentul în care se negociază acorduri, în momentul în care se lansează diferite programe de dezvoltare, toate aceste lucruri sunt importante, au o influență, pentru că nu toate țările în America Latină se află pe picior de egalitate în materie de dezvoltare. Și asta poate veni și perturba întregul sistem de relații. Și vorba de asimetrii relative care persistă și care trebuie luate în considerare. Cu toate acestea, America Latină, deși e mai heterogenă decât era în trecut, în continuare este și uh, are și o dimensiune de coeziune mai mare, pentru că au existat diferite instrumente de cooperare regională, deci regionalismul este o bază a relațiilor care există cu uh, Uniunea Europeană și rolul regionalismului atât în America Latină cât și în Europa, în ciuda diferitelor crize persistente, continuă să, continuă să fie un element esențial al relațiilor dintre cele două regiuni. Și trebuie să ne reinventăm, pentru că crizele cu care se confruntă Uniunea Europeană și America Latină sunt crize, dar și șanse de a se reinventa de a spori apropierea. Uh, s-a vorbit despre Mercosur, s-a vorbit despre diferite tipuri de acorduri care vor fi negociate în funcție de tratate și să vedem cum anume aceste negocieri vor evolua, care sunt punctele de vedere. Dorința este să se construiască o zonă integrată mai amplă și nu fragmentată. Și deci, aceste aspecte trebuie să fie luate în considerare în relațiile UE-America Latina, în așa fel încât să facem ca bilateralismul care există să fie compatibil cu dorința de a menține totuși o viziune strategică a regionalismului, nu numai în intern, ci și către exterior. Cum să construim guvernanța globală, cum să construim un consens, spre exemplu cum ar fi agenda pentru dezvoltare durabilă, iată tot atâtea aspecte în care alianța între UE și America Latină poate să fie determinantă în, pe scena internațională. Apoi, câteva din avantajele pe care le avem aici este instituționalizarea puternică a acestei relații. E vorba una dintre, de relații, una dintre cele mai ample pe care le are Uniunea Europeană. Evident, uh, există o instituționalitate extrem de profundă, cu trei piloni, politic, dialog la nivelul cel mai înalt, cu actori intervenienți specializați care reprezintă o respectare reciprocă între diferiți asociați, se ajunge la un consens, apoi coeziunea socială, există un acord, spre exemplu, în ceea ce vrește coeziunea socială și acest lucru este esențial și face parte din diferitele tipuri de dialoguri care trebuie să fie dezvoltate și întreținute și pe viitor. Și putem spune că e vorba de o relație foarte amplă. Apoi avem diferite instrumente de cooperare. Au fost deja menționate, nu le repet. Dar aceste trei, acești trei piloni trebuie să se uh, integreze în mod coerent pentru că avem impresia că deocamdată instrumentele sunt un pic fărămițate. Avem un plan de acțiune CELAC, avem uh, planuri strategice, avem tot felul de planuri diferite, însă acestea trebuie să fie puse în comun și integrate. Și, în mod evident, ceea ce trebuie să facem este ca acestea să fie înscrise într-o agendă globală. Nu se pot afla în afara agendei globale. Și, e clar, uh, elementele de referință pe agenda globală sunt obiectivele de dezvoltare durabilă. De aceea, există această necesitate de a concretiza această agendă de lucru la nivel global. Apoi, un alt avantaj uh, care a fost deja menționat de cei uh, care au intervenit până acum, o reprezintă pluralitatea de actori, ceea ce face bogăția acestei relații. Nu e vorba de o relație între două state, ci există relații și între universități, la nivel de societate civilă, la nivel de întreprinderi. E clar că e o relație interregională multiniveluri, care are fațete multiple. E ceva bun, foarte bun, pentru că în fond reprezintă o adevărată rețea de schimburi dar, în același timp, poate să vină și cu un element de dispersare. Uh, trebuie să o canalizăm. Evident, există și puncte slabe. În toate relațiile există și un punct slab, și anume lipsa de integrare politică a Americii Latine. Uh, evident, nu neapărat din punct de vedere al instituțiilor, care s-au întărit, mai ales în ultimii ani. Dar, e clar, în anumite țări, totuși, există în continuare un drum ce trebuie urmat dacă să ne uităm la relațiile dintre uh, SUA și America Latină, toate acestea reprezintă pași, etape în acest drum înspre consolidare, înspre integrare. Lecții, învățăminte din punctele slabe, șocurile asimetrice, spre exemplu. Nici Europa, nici America Latină nu au știut întotdeauna cum să gestioneze șocurile asimetrice. Întotdeauna când a apărut o situație de criză, au apărut fărămițări în intern. Și aici putem spune că acest lucru e foarte uh, țintit, foarte specific. Crizele au fost uh, trăite și abordate în mod diferit de America Latină și de către Uniunea Europeană. Și experiența noastră reciprocă ne poate ajuta, uh, dacă o punem în comun, ne poate ajuta să avansăm pe viitor. Văd că m-a mai rămas foarte puțin timp la dispoziție. Vreau să mă refer și la felul în care putem adapta agenda aceasta regională față de provocări. Și unul din aspectele fundamentale, după cum spuneam, este că trebuie să actualizăm toate aceste acorduri și să le sincronizăm cu obiectivele de dezvoltare durabilă pentru că fără, nu putem lăsa uh, în uh, procesul de negociere a acestor acorduri să lăsăm deoparte aceste obiective sau aceste imperative cuprinse în agenda de dezvoltare durabilă. E vorba de o agendă de cooperare. E o agendă de dezvoltare pentru ambele părți, UE și America Latină. Și provocările sunt împărtășite. Și e vorba și de o răspundere, o răspundere comună, echitabilă, în funcție de capacitățile pe care le are fiecare regiune, pentru că acestea sunt diferite. Și plecând de la această agendă, trebuie să ne dăm seama că vor exista uh, graduri de răspundere diferențiate pentru fiecare regiune și pentru fiecare stat în aceste regiuni. Apoi, teme concrete uh, pe care putem colabora. Inegalitățile sociale, spre exemplu, reprezintă o temă care, din nou, revine pe scena uh, în, prin planul scenei europene și știm că în America Latina de, multă, de mulți ani de zile s-au făcut eforturi în acest sens, însă în continuare e un subiect pe tapet și, după cum spuneam, inegalitățile, de fapt, ce înseamnă? Înseamnă nu numai un sistem greșit de redistribuire a bogăției, ci poate un sistem de predistribuție prin uh, sistemul de piața muncii, cadru de reglementare, calitate, economie circulară, toate aceste provocări, provocări, spre exemplu, legate de robotizare, cum putem uh, genera locuri de muncă în, în aceste condiții? Apoi, economia cunoștințelor și a cunoaștere. Și e clar că agenda aceasta este deosebit de importantă. Dimensiunea demografică, de asemenea. E clar că Europa se află într-o perioadă de tranziție, America Latină are o situație diferită, apoi agenda de dezvoltare globală. Este, America Latină este uh, regiunea din lume cea mai urbanizată, s-a spus acest lucru și poate că ar fi bine să avem aici câteva uh, cooperări tocmai pentru a dezvolta această agendă și în această direcție, pentru că e o dimensiune importantă atât pentru America Latină cât și pentru Uniunea Europeană. Și închei, pentru că am depășit, și anume, coerența politicilor. Iată un aspect important în momentul în care vrem să abordăm toate aceste instrumente și relații. Și uh, am să mă opresc aici. Mulțumesc pentru că am depășit mult. Mulțumesc. Now we would allow for a little bit of discretion. Uh, we then give the floor to the rapporteur. Mulțumim foarte mult. Acum avem posibilitatea unor discuții. Vom da acum cuvântul domnului raportor Lopez pentru demararea dezbaterii noi, noastre și apoi uh, colegii vor avea posibilitatea să formuleze întrebări. Mulțumesc! În primul rând, uh, aș dori să mulțumesc tuturor uh, invitațiilor noștri pentru prezentări și tuturor celor care ne însoțesc în acest demers, Rebecca mai ales, dar și Paula. Au fost uh, prezentări foarte interesante, a fost o bucurie să ascultăm părerea uh, la cal din prima mână și este important să colaborăm cu uh, dumneavoastră care sunteți în uh, regiune, care dispuneți de informații uh, Um, la prima mână. Vreau doar să explic pentru început de ce am uh, hotărât să elaborăm acest raport. Sunt uh, programe care vin să susțină această colaborare și de aceea vrem să vedem spre ce direcție se vor îndrepta. Uh, de aceea este important ca Parlamentul să vorbească de această chestiune, gândindu-ne la contribuția pe care o are Parlamentul pentru a gândindu-ne la importanța acestei regiuni. Domnul Jean Lafranc a vorbit deja uh, despre importanța relațiilor dintre UE și zona Americii Latine și a Caraibelor, dar în ultimii ani s-au întâmplat multe în această zonă și de aceea era necesar să reactualizăm mecanismele noastre și obiectivele generale și modul în care vedem relația noastră. Și de aceea credem că ar fi util să transmitem mesajul că pentru Uniunea Europeană sunt prioritare și strategiile relațiile cu America Latină. pentru că împărtășim ceva unic cu America Latină în ceea ce privește necesitatea dialogului pentru rezolvarea conflictelor, necesitatea de a avea norme, de a ghida relațiile noastre. Avem ceva absolut special cu America Latină. Și de aceea trebuie să să ne revedem prioritățile, mai ales că în ultima uh, vreme s-a mai uh, deviat puțin de la această mentalitate, dar suntem o comunitate de interese și valori. Împărtășim un program, o agendă, un program politic pe care l-am elaborat în ultimii ani. pe care putem să-l dezvoltăm ulterior cu creștere, incluziune, egalitatea de gen, schimbările climatice, evoluția digitală, împărtășim amenințări, provocări, terorismul. Sigur că în America Latina aici traficul de droguri și uh, criminalitatea organizată de asemenea joacă un rol important. Avem uh, de asemenea și elemente concrete cărora Parlamentul European dorește să le dea o importanță concretă. Vrem să susținem agenda legată de acordurile pentru Mercosur, apoi uh, actualizarea acordului cu Mexicul, cu Chile, cu Cuba. Acest program ne va însoți în următoarele luni și ani și ne-am dorit ca Parlamentul să transmită un mesaj clar de voință politică de voința politică de a acoperi toate aceste chestiuni, mai ales că în următoarele săptămâni sperăm că și circunstanțele ne vor ajuta pentru că este vorba de o activitate transversală care ne va da o poziție de forță față de alte instituții. În octombrie va avea loc uh, summitul CELAC Apoi va avea loc și întâlnirea Eurolac în Salvador. Una dintre unul dintre instrum, uh, organele acestui Parlament care funcționează poate ceva mai bine, care se poate baza pe o lungă tradiție Și Sperăm de asemenea că și SAE și Comisia vor analiza cu mare atenție viitorul relațiilor noastre cu Uniunea, cu America Latină. Să sperăm că astfel se vor putea reașeza pe baze juste relațiile uh, cu America Latină, în interiorul programelor noastre, acordându-le importanța necesară și să ne îndepărtăm de o etapă mult mai introspectivă. Mulțumesc! Avem uh, o serie întreagă de persoane care au dorit să intervină. Vă reamintesc că este doar audiere, vom mai avea o dezbatere separată, de aceea limitez timpul vorbire de astăzi la un minut și jumătate. Vă rog să vă limitați cât se poate pe cât se poate la întrebări, după care vom avea o altă dezbatere politică. Începem cu grupul PP, domnul Sala Franca, un minut și jumătate. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să le mulțumesc vorbitorilor și raportorului. Vă mulțumesc pentru posibilitatea de a avea această dezbatere, tocmai în lumina circumstanțelor uh, care există în America Latină, dar și în Uniunea Europeană, dar și în contextul general mai amplu. Cu nouă, tocmai am discutat cu reprezentatul Statelor Unite care vorbea ca și cum lumea n-ar fi schimbat, dar lumea s-a schimbat uh, prea bine și circum condițiile economice și cele politice din uh, America Latină. S-a făcut deja tr trimiteri la CELAC, dar freg Există o fragmentare a comunității andiene, vorba de actualizarea acordurilor comerciale și Uniunea Europeană s-a concentrat uh, foarte mult pe propriile probleme și, iată, suntem într-un context cu totul nou. Parametrii relațiilor anterioare, grupul ministerial, grupul de la Rio, instrumentele din anii 89 nu mai sunt suficiente. Aici, la etajul 3 din Parlamentul nostru, este un uh, afiș în care se spune că cel mai bine creezi viitorul inventându-l de la zero. Iată o dinamică a acestui proces. Raportorul nostru cunoaște America Latină foarte bine. Trebuie găsită comunicarea necesară astfel încât și Uniunea Europeană să se ajusteze la noile condiții din regiune, dar și de la nivel mondial și până la urmă este vorba de încheierea acordurilor uh, înainte de expirarea mandatului actualei comisii. Trecem acum la grupul socialiștilor și democraților, doamna Valenciano. Un minut și jumătate. Nu vă faceți griji, domnule președinte. Mulțumesc. Nu vreau să repet ceea ce au spus uh, antevorbitorii. Și nici nu vreau să reiau chestiuni deja exprimate de către experți. În primul rând, uh, felicitări pentru această audiere, să vreau să fiu și pragmatică. Mă uitam la participarea din sală și parcă facem un salt în trecut, pentru că acum 15 ani eram aceiași. Eu între timp uh, am uh, avut și o paranteză în afara Parlamentului, dar până la urmă, iată, ne regăsim aici iarăși aceleași persoane cu excepția va forțe noi. Uh, iată că există, deci, o problemă, pentru că nu suntem în stare să comunicăm o problemă problemă care este evidentă pentru cei prezenți și anume necesitatea imperioasă de a avea o alianță strategică solidă cu America Latină și cu Caraibele. Așa cum au spus toți raportorii și ceilalți colegi, dispunem de diferite instrumente, lucrurile merg înainte într-o situație complexă, ținând cont de ceea ce există la nivel global, însă sperăm că vom putea relansa acest proces care trebuie să se miște mai repede. Raportul Javi Lopez cu siguranță va contribui la acest lucru, dar bătălia încă n-a fost câștigată și avem nevoie de susținerea dumneavoastră și și noi suntem la dispoziția dumneavoastră pentru că altfel riscăm să uh, devine prea târziu. Un minut și jumătate, domnul Cu Uniunea Europeană are deja relații comerciale de succes prin acordurile cu Mexic, Peru, Chile și așa mai departe. Întrebarea mea este această idee ambițioasă de a relansa uh, UE-Mercosur ar fi o idee bună după ce au fost relansat, suspendate timp uh, îndelungat. Întrebarea este cum ar anume depășim problema pe bunurile culturale. Întreb pe domnul raportor cum ar credeți că s-ar putea face elimina această problemă pe viitor. Altă preocupare se referă la Brexit și faptul că țara mea beneficiază de toate aceste acorduri comerciale în momentul de față, pe plus cel cu Caraibile. Și mă întreb dacă Comisia va permite negocieri bilaterale paralele de către Regatul Unit, în paralel cu negocierile pe Brexit, care urmează să înceapă săptămâna sau luna viitoare. în uh, cadrul Parlamentului Britanic s-au exprimat o prioritizare a negocierii anumitor uh, acorduri comerciale cu Statele Unite, cu Canada, cu Australia și așa mai departe, dar există și țări din America Latină care sunt foarte importante. O altă întrebare se referă la uh, anunțata construire a zidului din Mexic de către administrația americană. Uh, credeți că relația cu Statele Unite poate fi înlocuită, mai ales că NAFTA nu este susținută în continuare? Doamna Weber, mulțumesc foarte mult pentru organizarea acestei întâlniri, mulțumesc tuturor invitațiilor, pentru că este foarte important să vă ascultăm și să avem informații din primă mână. Mă bucur faptul că spuneți că relațiile dintre Uniunea europeană și țările din uh, America Latină și Caraibe au devenit mai puternice în ultimii ani. Sună foarte bine acest lucru, dar cred în același timp că avem nevoie de un parteneriat strategic și mi-aș dori să văd că ne îndreptăm în această direcție, ținând cont și de provocările care vor urma și aici mă gândesc și la schimbările climatice, pentru că aceste lucruri vor afecta migrația pe viitor. Mă gândesc la digitalizare, care va schimba foarte mult um, productivitatea, dar și angajarea locurilor, dar și mobilitatea oamenilor în această privință. pe lângă aprofundarea acordurilor de asociere pe care o susțin, cred că avem nevoie să anticipăm ceva mai mult ce se va întâmpla pe viitor și să mergem în această direcție. Și aș dori să îi spun prietenei mele, Elena, că deși aici în sală suntem doar cei obișnuiți, adevărul este că susținerea Parlamentului pentru această relație este una puternică. Mulțumesc foarte mult. Revenim acum la grupul PP. Domnul de Grande, sunt minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Felicitări raportorului Javi Lopez pentru, audierea, pentru organizarea acestei audieri și mulțumesc experților prezenți care sunt uh, faimoși, care au avut uh, intervenții extraordinare. Mulțumesc pentru prezentări. Eu uh, sunt de asemenea cu raportor pe acest raport și am avut ocazia să-mi notez lucruri foarte importante. Așa cum spunea și Rebecca, am avut uh, momente foarte favorabile în trecut, dar acum, după o situație de reflexie, există o înrăutățire a relațiilor și înrăutățirea condițiilor sociale de asemenea contribuie uh, la acest lucru se redefinesc uh, inegalitățile și Europa trebuie să uh, își reia locul uh, de unde nu ar fi trebuit să lipsească niciodată. Poate că noua poziție americ- administrația americană ne va permite să jucăm un rol mai important în regiune. Este o mare oportunitate pentru Europa care uh, trebuie să aibă un interes să ocupe acest loc, nu doar la uh, uh, uh, nu doar în partea Atlanticului, ci în partea Pacificului. A existat, iată, acest deceniu de aur, iar acum avem acest moment de oarecare decadență, însă noi trebuie să ne găsim locul și să profităm de aceste oportunități, așa cum spunea pe bună dreptate Rebecca. Domnul Astis, un minut. Mulțumesc. Aș dori să salut această inițiativă de elaborare a unui raport uh, pe acest subiect și uh, inițiativa organizării acestei audieri de nivel foarte înalt. Noua realitate mondială are consecințe asupra relației noastre cu America Latina. A existat uh, o Uh, fază de optimism și acum uh, ne confruntăm cu o fază de decepție în multe state și regiuni ale lumii. Um, diferite țări uh, au reacții de tip protecționist și se observă o lipsă de încredere în comerțul multilateral. De aceea trebuie să regândim relațiile dintre regiuni. Din păcate, și Europa are astfel de reflexe protecționiste. De aceea trebuie să ne concentrăm pe domeniile în care putem cu adevărat să avansăm rapid. De aceea trebuie să ne concentrăm pe America Latină, așa cum s-a spus. Avem o serie de valori comune, avem uh, același mod de a vedea relațiile internaționale, așa că trebuie să contăm mult mai mult pe aceste legături între America Latină și Europa. Este foarte important ca Europa să transmită acest semnal în negocierile tratatului cu Mercosurul. Acest tratat nu trebuie să rămână suspendat, așa cum s-a întâmplat ani de zile. Și în încheiere, de la PPE are cuvântul acum doamna Mides. Mă scuzați, nu am înțeles că a spus că este rândul meu, spune doamna Jimenez. Aș dori să vă mulțumesc pentru organizarea acestei audieri foarte importante. Îmi cer scuze pentru că am sosit târziu. Aș dori să vă spun, așa cum uh, au spus-o și colegii, că uh, Uh, este un moment foarte important. Eu tocmai m-am întors din Mexic. Am fost într-o vizită a delegației pentru relațiile cu Mexic împreună cu Comisia INTA. Este un moment deosebit. Am spus întotdeauna că Parlamentul European nu acordă întotdeauna o prioritate Americii Latine, dar trebuie să recunoaștem că nici America Latină nu dă întotdeauna prioritate relațiilor cu Europa. În, Mexico, în Mexic, întotdeauna prioritatea a avut, uh, au avut Statele Unite. Dar acum situația face, chiar dacă economia Mexicului depinde în proporție de 80% de relația cu America de Nord, dar în situația actuală când apare un domn Trump care dorește să construiască un zid sau să renegocieze tratatul NAFTA uh, și are o atitudine general foarte violentă în relația cu Mexicul, Uh, Mexicul are nevoie să își uh, concretizeze, să-și aprofundeze relațiile cu alți parteneri. De aceea relația cu Mexicul este astăzi foarte importantă și trebuie să contribuim la această apropiere a Americii Latine de Europa. Renegociem în momentul de față acordul și cred că această relație este în continuare foarte importantă. Mulțumesc! având în vedere că avem puțin timp la dispoziție, nu pot să ofer experților noștri decât două minute și jumătate de fiecare pentru a răspunde la întrebări. Îmi cer scuze, uneori politicienii vorbesc cam prea mult. Are cuvântul mai întâi domnul Lefer pentru a răspunde la întrebări în două minute și jumătate. Um, thank you for... Mulțumesc pentru comentarii și pentru întrebări. Din comentarii cred că se degajează multă convergență în legătură cu uh, dimensiunile și valoarea acestei relații pentru Uniunea Europeană și importanța de a aprofunda relația cu America Latina. Ne-ați pus o întrebare în legătură cu uh, negocierile cu Mercosurul. Considerăm că ele vor putea avansa. Nu trebuie să uităm că dacă agricultura este în continuare importantă pentru țările Mercosur și pentru multe state europene, reprezintă doar o parte mică a relațiilor noastre comerciale cu Mercosurul și cu diversele țări din Mercosur. Însă această relație oferă un potențial mult mai extins la nivel uh, politic, economic și tehnic. În ceea ce privește relația cu țările din Caraibe, m-ați întrebat dacă e posibil ca Regatul Unit să poarte negocieri paralele. Atâta timp cât Regatul Unit rămâne un stat membru al Uniunii Europene, sperăm că va sprijini politicile Uniunii Europene și politica comercială este una dintre acestea și o piatră de temelie a relațiilor noastre externe. Acum, um, în ceea ce privește înlocuirea uh, tratatului NAFTA, bineînțeles că nu dorim să înlocuim NAFTA, nu dorim să luăm locul Statelor Unite în relația cu America Latină, pentru că um, Statele Unite sunt uh, un... Uh, Uniunea Europeană este un partener comercial și de investiții foarte important. Nu dorim să nici să construim ziduri și nici să dărâmăm ziduri. Am puțin timp la dispoziție, așa că doresc să menționez foarte pe scurt alte elemente. Pentru a reveni la cele spuse în introducere, dorim ca împreună să facem eforturi în lupta împotriva schimbărilor climatice, la nivel multilateral, dar și în interesul comunităților noastre. Ați văzut cum au devastat uraganele America Centrală și Caraibele. Uh, Uh, care au fost consecințele secetei în Brazilia, consecințele inundațiilor în Peru. Am avut și în Europa astfel de evenimente climatice extreme și ele ne arată cât de mari sunt provocările cu care ne confruntăm. În legătură cu conectivitatea, o inițiativă de acum câțiva ani a fost aceea de a lansa o legătură directă prin fibră optică între America Latină și Europa, în interesul uh, economiei, a cercetării, al cercetării și până la urmă al cetățenilor. Ultimă observație. Multe din cele spuse aici uh, de dumneavoastră, stimați deputați și de ceilalți invitați, se rezumă la a fi mai eficienți în eforturile noastre de integrare socială, de incluziune, de construirea unor societăți solide, Uh, făcând față împreună provocărilor globalizării și migrațiilor. Mulțumesc, care cuvântul acum, doamna Greensman, două minute și jumătate. Mulțumesc foarte mult pentru toate comentariile foarte interesante și cred că împărtășesc faptul că există astfel o, o, un concurs de circunstanțe fericit. Vreau să spun, mai întâi, e vorba de fereastra de oportunități, dar ea există deocamdată, însă se poate închide. Și vreau să amintesc faptul că acum China, în ultimii ani, între 2000 până în 2015, și-a spărit de 22 de ori uh, comerțul cu America Latină și a devenit o sursă de finanțare și o sursă de investiții. Acum, bun, asta are importanța sa și va continua să fie ceva important și pe viitor. Însă, America Latină nu poate să parieze doar pe Asia pentru că e vorba de produse agricole, de infrastructură și de materii prime. Astea nu sunt suficiente pentru aspirațiile tineretului nostru și pentru locurile de calitate pe care ni le dorim. Deci, aici există fereastra de oportunități pentru Europa. Să nu avem o diviziune între Pacific și Atlantic. America Latină este o regiune bioceanică și ne dorim ca aceste două oceane să fie integrate și nu dezbinate. Și deci trebuie să pariem și pe Europa. Europa trebuie să fie alături de noi și să devină o cooperarea cu Europa devine un element deosebit de important. Apoi, Așa cum a spus Paula foarte bine, avem nevoie de o cooperare mai degrabă orizontală, mai regională, mai transversală, mai tematică, să nu cădem în uh, abordarea binară a relației. Avem nevoie de instrumente multiple și diferite și în acest sens E clar că e nevoie de schimburi la nivel de învățământ, de știință, la schimb, de schimburi la nivel de IMM-uri, incluziunea acestora, schimbări climatice. Toate acestea sunt elemente fundamentale. Și nu trebuie să avem o dezbinare. E clar că cooperarea regională este un element fundamental. În al treilea rând, avem instrumente foarte puternice, Eurolat, și summitul. Sunt două instrumente de dialog politic deosebit de importante care au fost construite în ultimii ani și să le utilizăm în mod adecvat, în așa fel încât să putem promova agenda asupra căreia cu toții suntem de acord. Să avem cooperarea necesară, cea pe care ne-o dorim și deci un dialog între cele două regiuni. Vă mulțumesc! And very impressive keeping the time. Uh, Vă mulțumesc pentru modul impresionant în care ați respectat timpul. Ați fost foarte eficientă. Are cuvântul acum doamna Amadei, două minute și jumătate. Mulțumesc foarte mult. Cred că un lucru care a reieșit din intervenție este faptul că discutăm acum despre provocarea pertinenței. Trebuie să evităm să intrăm într-un fel de tunel temporal în care toți cei care se ocupă de America Latină nu mai sunt aceiași. Și pentru a face față acestor provocări, eu cred că dispunem de diferite instrumente. Mai întâi, așa cum au spus și ceilalți oratori, mai întâi, calitatea. Să subliniem calitatea relației. Tot ceea ce este cuprins în relația dintre Uniunea Europeană și America Latină, avantajele reciproce, faptul că investițiile Europei înspre America Latină sunt investiții cu standarde sociale, ecologice, care nu sunt uh, neapărat uh, investiții asemănătoare cu cele din alte regiuni care să respecte aceleași valori. Deci noi trebuie să subliniem toată partea pozitivă a acestei relații. Cantitatea de schimburi care există zilnic între instituții, întreprinderi, cetățeni. Acesta e ceva pe care povestea de succes a migranților în ambele sensuri Uh, demonstrează că se poate realiza și e ceva pe care trebuie să ne bizuim. S-a spus de asemenea, dacă nu mă șel, domnul Salafranca spunea că trebuie să reinventăm viitorul. Cu siguranță și prima reinventare pe care trebuie să o facem este să vedem în ce măsură uh, vom pune capăt dihotomiei care există, gradare sau negradare, cum a relației, cum vom găsi acele instrumente care să ne permită să cuprindem cele două regiuni per total să nu le fărâmițăm. Cum vom explica unui student din Chile că nu mai poate să participe la programul Erasmus? Cum vom putea rezolva acest tip de dificultăți? Și după cum s-a spus deja, un mare avantaj al acestei uh, relații este tocmai latura sa instituționalizată. Însă trebuie să fim atenți, să nu devină doar un proces uh, strict birocratic la care cetățeanul se uită așa, din zare, ci trebuie să implică toate forțele vii din partea societăților noastre. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru că ați respectat și dumneavoastră timpul. Și acum, ultimele minute, doamna Ayuso Poso. Da, mulțumesc foarte mult. În aceste ultime minute vreau să mă refer la politica actuală a Statelor Unite, uh, tocmai în contextul, în ideea că Uniunea Europeană poate să profite de această ocazie. Eu cred că nu e neapărat pozitiv faptul că uh, SUA are o poziție așa unilaterală care neagă multilateralismul și care promovează protecționismul. E ceva care ne afectează pe noi toți. Deci, e clar, în relația sa UE cu America Latină ă, nu se poate merge pe această cale, ci trebuie să vedem pentru că ă, atitudinea SUA ne va, va avea un impact și asupra noastră în America Latină. Și trebuie să încercăm să promovăm aceste abordări multilaterale. Și, așa cum spunea, se spunea din aur, gradare sau negradare a relației. Bun, există o agendă de dezvoltare durabilă pentru toată lumea și pentru Europa și e în interesul nostru să abordăm probleme comune uh, Deși pot exista perspective diferite, puncte de vedere, capacități diferite, însă asta ne permite să observăm și să analizăm problema pe fond. E vorba de probleme globale, care sunt sistemice, pentru că globalizarea și problemele acesteia sunt, uh, există peste tot. Deci felul în care vom analiza situația nu uh, ne va permite să vedem că nu e vorba de o, o cooperare de tip ajutor pentru dezvoltare, ci e vorba de investiții. Și aceste investiții vor fi profitabile atât pentru America Latină cât și pentru Uniunea Europeană. Însă acum e clar că asta va afecta întreaga rețea distributivă de uh, bogăție. Vă mulțumesc foarte mult pentru că cred că nu mai avem timp. Uh, no. Oh, you, even overperforming, it's very good. Uh, chiar ați folosit mai puțin de cele două minute și jumătate. Doresc să mulțumesc sincer tuturor experților uh, care au participat la această audiere. Sunt convins că raportorul și raportorilor din um, raportorii din UM au apreciat uh, contribuțiile la acest proces. Vă mulțumesc pentru participarea la audiere. ne oprim aici, suspend ședința și reluăm la ora 15 după comemorarea celor 60 de ani de la Tratatul de la Roma. Vă mulțumesc pentru participare și ne vedem după masă.